Ladies and gentlemen, good afternoon. And I want to welcome all of you. Bună ziua! Uh, aș dori să vă urez bun venit la sesiunea a doua. a doua. Uh, tema acestei uh, sesiuni este viața de familie și cariera. Eu sunt președinta sesiunii din această după-masă. Mă numesc Marian Harkin în uh, panel aici la prezidiu se află oaspeți uh, de seamă. O să vi prezint chiar imediat, dar vreau uh, foarte pe scurt, în primul rând, în două minute, nu mai mult, pentru că începem cu întârziere, dar sper să ne respectăm timpul. O să încerc să dau exemplu, un exemplu pozitiv. Vorbim astăzi despre abordarea bazată pe de-a lungul vieții, o abordare foarte importantă pentru noi toți. La un moment dat, eu credeam că e mai importantă pentru femei decât pentru, bă, <laughs> pentru Uh, bărbați datorită faptului că femeile trebuie să aibă grijă de familie, dar este o tendință în schimbare și eu cred că trebuie să avem o abordare neutră din punct de vedere al chestiunilor de gen. Uh, haideți să vedem care este care sunt subiectele la nivel european. Uh, în primul rând, concediu parental. Așteptăm comis, comunicarea Comisiei cu privire la echilibrul între viața de familie și carieră. Președintele Juncker a vorbit despre drepturile sociale, acest pilon. Uh, Sper uh, ca cu, această, cu ocazia acestei comunicări uh, să uh, avem și ceva noutăți despre directiva cu privire la persoanele care îngrijesc alte persoane. Apoi, încurajarea vieții profesionale mai îndelungate. Săptămâna trecută am fost la o conferință în Slovenia, am analizat acest subiect, însă din perspectiva pensiilor a faptului că Mm, pensiile trebuie să se adapteze la noile realități și trebuie să fie și durabile. Apoi, la locuri de muncă sănătoase. Uh, sănătoase. De asemenea, uh, reformarea, reconversia uh, profesională, competențele, apoi locuri de muncă accesibile pentru toți. Uniunea Europeană tocmai a ratificat Convenția Uh, ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, care aduce uh, cu ea și uh, anumite obligații. Nediscriminarea este un subiect valabil, permanent valabil, apoi munca decentă, cum să ne asigurăm că salarizarea este corectă, venitul minim, cum putem să folosim acest venit minim pentru a împiedica sărăcia Apoi, provocările legate de societatea digitală. Azi dimineața am luat cuvântul la o conferință a femeilor șef de afaceri patroane, care toate aveau companii în domeniul noilor tehnologii. Știm că pe partea bună avem flexibilitatea, dar pe partea mai puțin bună putem avea locuri de muncă precare și Uh, bineînțeles că ambele aspecte ating uh, direct uh, ființa umană în esența ei. Deci, iată și alte subiecte, cum putem avea o muncă decentă de-a lungul întregii vești și așa mai departe. Dar eu sunt doar președinte în această dupămasă, îi avem pe experți, cu noi și, în primul rând, aș dori să dau cuvântul colegului Oli Christensen. Oli face parte din grupul socialiștilor și democraților Uh, și uh, face parte și din uh, Comisia pentru Afaceri Economice și Sociale. Președinta se scuză. M-a luat gura pe dinainte, așa spunem noi în, în Irlanda. În stânga însă, Aș dori să o salut pe Grit Vermeilen, care e expert la Eurofond, condiții de muncă și relații industriale. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult în prezentarea mea și aș dori să trec la următorul diapozitiv. Aș dori să vă prezint o serie de uh, chestiuni care vor fi abordate în această dupămasă. Uh, în această dimineață am discutat despre locuri de muncă de calitate. În această dimineață, uh, în această după masă, încercăm să vedem cum interacțiunea între muncă și uh, lucrător are loc. Vorbim despre locuri de muncă durabile. E un concept pe care l-am dezvoltat Eurofond. Apoi mm, lucrătorii de toate vârstele, apoi chestiunile legate de sănătate, Uh, apoi uh, reconcilierea vieții private și a uh, vieții profesionale și apoi egalitatea de gen, câteva observații finale. La Eurofound am identificat două aspecte foarte importante în acest context al muncii, muncii durabile. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că piața muncii trebuie să fie inclusivă, deci Uh, cei care nu lucrează deocamdată trebuie să fie ajutați să intre în câmpul muncii, de exemplu problemele, cei cu probleme de sănătate. Apoi trebuie să ne asigurăm că cei care doresc să lucreze mm, la vârsta de pensionare și chiar mai târziu să fie ajutați să o facă apoi să consolidăm uh, resursele, resursele umane uh, în ceea ce privește sănătatea, competențele, astfel încât uh, lucrătorii să rămână în câmpul muncii până la o vârstă înaintată. Și în acest sens trebuie să discutăm condițiile care ne permită să asigurăm condiții ideale de-a lungul întregii vieți profesionale deci uh, o abordare uh, bazată pe prevenire ar trebui să fie examinată și după aceea să vedem cum anumite situații concrete sau uh, probleme pot fi luate în calcul astfel încât lucrătorii să continue să lucreze. Există două elemente. În primul rând, locul de muncă și calitatea lui. E un subiect pe care l-am uh, discutat în această dimineață. Anies uh, a avut o prezentare foarte interesantă, după aceea și experții s-au referit la, această, la această temă. Am uh, observat că locurile de muncă de calitate sunt foarte importante pentru lucrători, pentru ca ei să poată să lucreze de-a lungul întregii vieți. Și ori prin politici, prin legislație, prin um, uh, acorduri colective și prin practici la locul de muncă putem atinge acest obiectiv. Însă, în această dimineață, în prima sesiune, am uh, discutat în amănunt uh, acest subiect, s-ar putea să intervină și noutăți în această după masă. Dar aș dori acum să ne axăm mai mult pe lucrători, să ne asigurăm că muncitorii rămân, lucrează de-a lungul întregii vie- vieții profesionale și în acest sens trebuie să ținem cont de circunstanțe și de episoadele cu care se pot confrunta de-a lungul întregii vieți profesionale. Apoi eh, lucrătorii, eh, în funcție de categoriile de vârstă, apoi problemele de sănătate, eh, și spuneam că munca trebuie să fie adaptată în funcție de starea de sănătate. Sigur că la locul de muncă se poate face acest lucru, dar și prin politici, prin subvenții sau prin negocieri între, deci la nivel de convenții colective. Și sigur că s-ar putea că într-o situație în care lucrătorul respectiv are o problemă de sănătate, uh, să-și dorească după ce se face bine să uh, revină în uh, câmpul muncii. O altă chestiune pe care aș dori să o discutăm o reprezintă îngrijirea, îngrijirea copiilor, a nepoților, de exemplu, sau altor persoane dependente, mă gândesc la persoane cu dizabilități, la rude, partenerul sau părinții sau rudele în vârstă și există mai multe uh, posibilități în acest sens. Uh, o să ne axăm mai mult pe acorduri valabile la locul de muncă, care să înlesnească uh, concilierea vieții de familie cu uh, viața profesională, dar cred că este foarte important uh, să discutăm și uh, subiectul uh, concediilor, a concediului parental, uh, de exemplu a concediului de îngrijire sau uh, la a structurilor, de exemplu a creșelor, grădinițelor și așa mai departe, sau uh, alte sisteme pentru a-i ajuta pe cei în vârstă care au nevoie de ajutor uh, să beneficieze de el și astfel să ajutăm persoana respectivă să Uh, rămânerea la, în locul de muncă. Sigur că Trebuie să spune că nu există o soluție miracol, uh, valabilă pentru toată lumea, dar uh, și o altă posibilitate valabilă ar fi, de exemplu, uh, reducerea numărului de ore lucrate pe zi. Soluția nu este aceeași pentru toată lumea, există soluții diferite în funcție de ciclul sau de faza din viață. De exemplu, părinții care au copii mici se află într-o situație complet diferită față de cei care au în grijă un părinte în vârstă, care, de exemplu, poate să meargă să facă ceva cumpărături sau poate să meargă singur la, la medic. Deci e vorba de situații diferite, diferite care necesită uh, soluții diferite. Apoi, mm, în acest context a legăturii între lucrător și viața privată nu vom discuta, dar uh, când ești în șomaj sau când dorești uh, să-ți schimbi locul de muncă, trebuie să beneficiezi de anumite uh, ajutoare, dar cel mai important este motivarea. Și aici aș dori să vă prezint uh, uh, rezultatele raportului nostru, al șaselea raport, um, diferențele în condițiile de lucru în funcție de vârstă. Constatăm, de exemplu, că E foarte important să ținem cont de condițiile de lucru ale tuturor lucrătorilor. Uh, dacă vrem să ne adaptăm la o populație îmbătrânire, nu are rost sau nu, nu, e, nu e de ajuns să, să, uh, să ne axăm doar pe lucrătorii în vârstă, ci să ținem cont de diferențele între condițiile de lucru în funcție de vârstă. Tinerii, de exemplu, uh, sunt expuși la anumite riscuri, precum riscurile fizice, alte riscuri vizează întreaga viață, unele sunt poate agravate la sfârșit, de exemplu, lucratul noaptea, munca intensă și așa mai departe. Uh, și uh, după aceea în uh, ancheta noastră s-a dovedit că lucrătorii declară că au mai puține oportunități de formare, de învățare și așa mai departe. Deci dacă dorim ca toți lucrătorii să lucreze până mai târziu în viața profesională, sunt tot, toate aceste aspecte sunt foarte importante. 73% dintre lucrători spun în raportul nostru că uh, pot să lucreze până la vârsta de 60 de ani. Ehm, pe cei care au 55 de ani, întrebăm ce cred că, cum cred că va evolua situația în 5 ani. Și ehm, deci asta înseamnă că 27% dintre lucrători spun că nu pot să lucreze până la 60 de ani. Bărbații sunt ehm, mai degrabă înclinați decât femeile să spună că doresc să lucreze până la 60 de ani și dacă ne uităm la diferența pe țară între bărbați și femei, femei constatăm că nu este foarte mare cu o singură excepție. Dacă ne uităm la lucrătorii cu vârsta de mai mult de 65 de ani, diferența de gen este foarte mare uh, în unele țări. Câteodată poate să fie chiar de 20%. Există însă și un mesaj pozitiv. 80% dintre 18 uh, la sută dintre lucrători doresc uh, să lucreze cât de mult se poate. E un mesaj pozitiv. am încercat să vedem care este motivația. Nu este doar de ordin financiar, ci și din motive sociale, de exemplu, își doresc să aibă un sens în viață prin muncă uh, sau să uh, participe la viața societății. Munca durabilă este, deci, uh, asociată cu toți indicii legați de muncă, cu excepția salariilor. Vedeți aici cu albastru, liniile cu albastru, Uh, toți indicii sunt uh, pozitivi. Vedeți, de exemplu, că munca durabilă este asociată cu uh, toți acești indici legați de calitatea muncii. Deci există o asociere pozitivă, ceea ce e bine. Uh, dacă în anumite privințe rezultatele sunt negative, asta se reflectă și asupra graficului. Dacă ne uităm la condițiile de lucru separat, de exemplu, dacă ești expus la riscuri fizice, la munca de noapte, în schimburi, dacă îți, uh, ți-e teamă că o să-ți pierzi locul de muncă, dacă te consideri uh, tratat în mod Uh, nedrept, uh, de asemenea hărțuirea și uh, intimidarea la locul de muncă. Deci toți acești factori au un impact asupra dorinței de a lucra până la 60 de ani. În schimb, dacă colegii te apreciază, dacă ai impresia că faci o muncă de calitate, cu sens și dacă poți, de exemplu, să-ți iei concediu ca să te ocupi de chestiuni private, astfel dorința de a continua să lucrezi este mai mare. Aici aș dori să vă arăt uh, câteva diferențe între țări. Uh, vedeți rezultatele pe țară. Cu cât este mai uh, închisă nuanța de albastru, cu atât procentul de lucrători care, dorește, care susțin că munca lor este durabilă este mai mare. Așa cum am spus, înainte 73% spun că doresc să lucreze până la 60 de ani. E bine, mai mult de 80% dintre lucrători în Germania, Portugalia, Danemarca, Suedia, Uh, Italia și Irlanda, însă mai puțin de 60% în Turcia, Franța, Slovenia. Iată care sunt uh, țările care au avut uh, rezultatele cele mai proaste. Apoi, în legătură cu un alt subiect, calitatea locului de muncă și sănătatea, Uh, această relație este foarte complexă și aceasta în două sensuri. S-ar putea să avem un impact uh, al condițiilor de lucru al, uh, asupra sănătății, dar și invers, deci sănătatea lucrătorului asupra prestației lor. Și adesea, în ceea ce privește ultimul efect, este unul uh, întârziat uh, unii lucrători, de exemplu, uh, părăsesc piața muncii pentru că nu se mai simt în stare să lucreze. Deci dacă facem o comparație cu uh, viața activă, um, o parte dintre acești lucrători nu mai lucrează. De ce? Pentru că ei uh, consideră că nu mai fac față la locul de muncă și de asemenea și datorită condițiilor de pe piața muncii un patru dintre lucrători spune că munca uh, are efecte negative asupra sănătății, 25%, mai mult 28% dintre bărbați față de 24% femei, 6% dintre lucrători riscă să aibă probleme uh, legate de bunăstare sau probleme mentale. Unul dintre trei are probleme legate de dureri de spate, uh, de, sănă, de, de somn, oboseală și așa mai departe. Am mai pus și alte întrebări în uh, ancheta noastră în ceea ce privește integrarea lucrătorilor cu boli cronice. 23% din forța de mână de lucru din Europa spun că au o problemă, uh, o sănătate cronică uh, de șase luni, mai mult. Sigur că această situație afectează mai mult lucrătorii în vârstă. 60% unul dintre patru lucrători cu vârsta de peste 50 de ani. Deci ei spun că suferă de o boală cronică și sigur că trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când ne dorim, ca, dacă dorim ca lucrătorii să lucreze mai mult. Unul dintre trei spun că ceea ce fac la locul de muncă uh, sau um, îndatoririle lor la locul de muncă s-au adaptat uh, la starea lor de sănătate și un sfert uh, spun că ar avea nevoie de mai multă adaptare în trecut. Acum, dacă e să ne întoarcem la indicii de care vorbeam, după cum spuneam, pe dreapta uh, ei sunt uh, pozitiv și în partea stângă uh, asociați negativ, să spunem, și deci uh, cu portocaliu aveți efectul negativ, cu albastru pozitiv. Ce constatăm? Mm, dincolo de competențe și de discreție, de exemplu, un um, loc, uh, uh, deci uh, dacă lucrezi într-o muncă, uh, faci o muncă fizică, cei care se plâng de uh, dureri de spate, de exemplu, au uh, probleme de somn, uh, oboseală, apoi și munca intensă are efecte. Cei care uh, fac astfel de uh, activități uh, au probleme de somn, apoi se tem că își vor uh, pierde locul de muncă, Uh, sau uh, se trezesc în timpul uh, nopții. Apoi, competențele și discreția merg în direcția opusă, deci mai multă autonomie, mai multe competențe, cresc sau scad posibilitatea de a avea dureri, dureri de cap sau probleme de somn. Acum o să mă refer la concilierea între viața privată și uh, viața profesională. No... 19% dintre cei anchetați spun că uh, acest uh, echilibru e nesatisfăcător. Bărbații au tendința să spună că uh, uh, au. Uh, deci acest echilibru este mai. Uh, Uh, negativ pentru că femeile optează pentru uh, locuri de muncă sau pentru uh, condiții de lucru care să le permită să obțină acest echilibru. Dar asta se repercutează și asupra salariilor. Deci acest echilibru este asociat și cu o resuplimentare pe partea negativă, dar pe de altă parte și cu posibilitatea de a lua um, Uh, concediu sau de a lucra de acasă sau a folosi noile tehnologii. De asemenea, uh, în ceea ce privește indexul cu privire la calitatea muncii, locurile de muncă, uh, deci cu condiții mai bune, permit un echilibru între viața profesională și viața familială. Și aceasta în ambele sensuri, respectiv ești mulțumită uh, de locul de muncă, dar pe de altă parte, uh, de exemplu, uh, unii spun că se tem că își vor pierde locul de muncă sau sunt prea obosiți, de exemplu, când ajung acasă. Dacă cei care fac muncă fizică spun că sunt foarte obosiți, de exemplu, cei care fac muncă intensă raportează faptul că își fac grijă în legătură cu locul de muncă. Timpul ne presează, deci mă grăbesc. Uh, munca neplătită este distribuită în mod inegal, așa cum am spus. Uh, e cel mai greu să ajungi uh, la un echilibru între viața privată și viața profesională atunci când ai copii mici. Uh, și uh, știți că acasă foarte multe persoane uh, fac, prestează activități neplătite Uh, de la 5 la ore pe săptămână, la 20 de pe ore pe săptămână, deci 5 ore când nu ai copii și de la, pentru bărbați, iar pentru femei de la 12 la uh, 39 de ore pe săptămână. Dacă copiii cresc, uh, acest uh, număr de ore scade, dar uh, diferența între bărbați uh, și femei uh, e reală. De asemenea, uh, și acum o să mă apropiu de sfârșit, interacțiunea între Uh, viața privată și viața profesională a lucrătorului este foarte importantă și se pot lua măsuri uh, la mai multe niveluri. Uh, tot acest cadru legislativ pe care îl avem la dispoziție e foarte important în acest sens. Deci, Eh, trebuie să venim cu soluții adaptate la nevoi, nu putem avea o soluție valabilă pentru toată lumea, trebuie să ne adaptăm la specificități și unele soluții nu pot, eh, sau nu trebuie, nu sunt necesare eh, pe timp nedeterminat. În ceea ce privește inegalitatea de gen uh, și um, concilierea vieții uh, profesionale cu viața familială sunt foarte importante dacă ne dorim ca uh, lucrătorii să rămână în locuri de muncă, atât bărbații cât și femeile în Europa și calitatea muncii e importantă pentru munca durabilă, nu numai datorită consecințelor asupra sănătății, ci și în ceea ce privește acest echilibru între carieră și familie. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și vedem cât de importantă este activitatea Eurofan pentru a identifica uh, subiecte problematice din punct de vedere social, mai ales uh, în ceea ce privește această anchetă cu privire la condițiile de lucru în Europa. Ehm, nu o să mai iau cuvântul, ehm, o să trec direct la următorul expert. Ole, te salut de două ori, te prezint de două ori. Ehm, e un membru al Comisiei de Ocupare și al Partidului Socialist și Democrat. Rapporteur on the European Framework for Health and Safety uh, when we... Mulțumesc. Eu am fost uh, raportor uh, pentru uh, siguranță când a venit uh, propunerea comisiei și cred că trebuie să facem mai mult pentru a dezvolta locuri de muncă durabile. Avem nevoie de documentație, de calitate, pentru că astfel am, avem posibilitatea de a acționa la unele uh, chestiuni importante. De asemenea, cred că avem nevoie și de standarde minime uh, Uh, de uh, sănătate uh, și protecția muncii. Așteptăm o propunere din partea Comisiei acum și sperăm că vor veni cu un cadru ambițios pentru sănătate și siguranță la locul de muncă în curând. Bineînțeles, și oamenii politici joacă un rol important putem pune presiune asupra Comisiei să propună acest proiect ambițios. Și din partea Parlamentului European, uh, sănătatea uh, și siguranța la locul de muncă uh, sunt sprijinite în mod majoritar. De asemenea, cred că angajații și angajatorii pot face foarte mult prin dialogul social, astfel încât să se ajungă la unele propuneri uh, bune. Cred că este important să ne concentrăm asupra unor locuri de muncă de înaltă calitate. Eu mă bucur să vin dintr-o țară în care angajații pot uh, trăi din salariul pe care îl câștigă orice Uh, muncă ar, uh, orice loc de muncă ar avea. Pot să își asigure un trai decent și asta mi se pare cel mai important lucru. Și când uh, ne uităm că, iată, tot a cincea persoană nu are un loc de muncă de calitate, asta sunt foarte mulți oameni. Dacă trebuie să, să lucrezi mai mult pentru a avea un venit decent, dacă trebuie să ai două locuri de muncă numai pentru a, câștiga, uh, pentru a câștiga suficient pentru a te întreține și a-ți întreține, întreține familia. Uh, sunt uh, situații foarte dificile. Este nevoie să se facă mai mult și pe chestiuni psihosociale și în chestiuni în ceea ce privește bolile musculoscheletale dacă vrei să, ca oamenii să muncească mai mult pentru tine, trebuie să, fii, să, să te porți frumos cu ei, astfel încât să poată să uh, lucreze mai mult timp. Cred că dacă ne uităm la diferitele companii, angajatori, acestea au posibilitatea de a reține lucrătorii mai mult timp într-o companie și ei nu vor fi uh, vor fi mai puțin bolnavi dacă au condiții de, de lucru bune. Știm că sistemele de îngrijire a sănătății și de securitate socială costă foarte mult în statele membre. Deci și aceste costuri pot fi reduse în statele membre dacă la locul de muncă se, se iau măsuri uh, de sănătate și uh, siguranță. Eu uh, sunt uh, socialist, dar cred că și pentru angajator este important să-și vadă angajații ca pe o resursă, nu ca pe un cost, astfel încât și angajații să să poată participa la dezvoltarea întreprinderii uh, lor. Mi se pare uh, ceva foarte important. Dar este nevoie ca această idee să se răspândească și este nevoie de inițiative din partea partenerilor sociali uh, și printre altele și de la Comisie. Mulțumesc. Îmi cer scuze, nu doream să vă uh, întrerup în uh, mijlocul uh, propoziției, dar încerc să mențin cele 30 de minute de la sfârșit în care interacționăm cu publicul. Acum aș dori să o prezint pe Crista Sedlicek, uh, director a Agenției Europene pentru uh, Sănătate și Siguranță la locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc uh, Uh, și felicit Eurofound pentru um, studiul publicat și un mulțumesc special lui Juan și lui Agnes pentru că noi am avut privilegiul de a obține rezultatele studiului ceva mai repede și astăzi am putut lansa un nou instrument pe site-ul nostru, un instrument de vizualizare și vom, uh, vă voi explica și cum s-a ajuns aici Aici veți putea găsi uh, toate informațiile ce țin de um, gestionarea unei forțe de muncă um, care îmbătrânește. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați pus la dispoziție acest uh, studiu puțin mai uh, repede decât publicarea sa. După cum știți, Eh, cel mai important eh, pentru noi este sănătatea și siguranța la locul de muncă, însă tot al doilea an organizăm o campanie pentru locul de, eh, de muncă sănătos. Anul trecut am lansat o campanie pentru locuri de muncă sănătoase la orice vârstă. În momentul de față suntem la finalul celui de-al doilea, la finalul primului an și vedem cât de interesante au fost activitățile uh, guvernelor, dar și partenerilor sociali uh, în acest domeniu. Dar interesant este de văzut și cum se ajunge la nivelul companiilor pentru a vedea cum se poate implementa asta la nivelul companiilor. Baza pentru campania noastră a fost un proiect pilot ni s-a solicitat din, din partea Parlamentului European, dar și din partea Comisiei Europene, să facem un uh, proiect pilot în ceea ce privește sănătatea uh, și uh, siguranța la locul de muncă pentru uh, toți uh, lucrătorii. Ce am uh, făcut? Am analizat situația din toate statele membre, chiar și în state nemembre, uh, în ceea ce privește uh, politicile existente și cum au fost implementate în uh, statele membre și în statele EFTA. Apoi am dorit să furnizăm informații fiabile referitor la politicile actuale în ceea ce privește și reabilitarea și întoarcerea la locul de muncă, deci uh, politici sau strategii naționale, dar și regionale și uh, sectoriale și de asemenea să uh, permitem schimbul de bune practici la nivel de companii. Acesta a fost obiectivul principal. Acum suntem în etapa în care am publicat pe site-ul nostru uh, 28 de rapoarte pe țări. Deci puteți vedea ce se întâmplă la nivel uh, național. Un raport privind studii de caz, uh, bune practici, instrumente care pot fi folosite la nivelul unei companii, dar și rapoarte privind politicile de, uh, în ceea ce privește reabilitarea și întoarcerea la locul de muncă. Aș dori să mă mai refer la ceva ce se potrivește cu ce am auzit mai devreme, uh, și anume calitatea vieții uh, la, la locul de muncă și de ce e nevoie pentru a avea succes în acest domeniu. După cum spuneam, um, am făcut o cartografiere a uh, politicilor uh, în, statelor, în statele membre. Uh, care sunt factorii de succes? E bine, țările cele mai de succes, și trebuie să vă spun că sunt o mână de țări în Europa care au foarte mare succes în acest domeniu. De ce? cred că au putut avea o abordare holistică. Deci, practic, au integrat diferite zone de politici în cadrul uh, lor. Și obiectivul principal a fost să se mențină posibilitatea de a avea un loc de muncă pentru toți lucrătorii politicile sociale, ocupare, sănătate la locul de muncă, educație și tratament egal. Acestea au fost sectoarele. Uh, și unul dintre aceste sectoare era uh, central, uh, apoi dialogul social era foarte important. Mesajul pe care doream să-l transmitem Uh, știm că multe state membre ridică vârsta de pensionare, trebuie numai să spunem care factorii ar fi uh, că uh, nu se poate crește vârsta de pensionare fără să se, fac, să se adopte politici pentru menținerea posibilității de a angaja aceste persoane. Apoi implicarea părților interesate, dialogul social și adoptarea unui, unei abordări bazate pe întrecursul vieții. Acestea, aceștia sunt unii dintre factori și puteți vedea rezultatele raportului nostru pe site. Același lucru valabil în ceea ce privește sistemele de reabilitare și întoarcere la locul de muncă. Și aici uh, situația este similară, în sensul că um, o serie de state membre au succes aici, deci este loc de mai bine și pentru alte țări. De asemenea, ar trebui să fie un cadru integrat uh, juridic și de politici, sisteme inclusive, uh, intervenție timpurie, mai ales la nivelul companiilor, o abordare uh, adaptată, personalizată, fiecare persoană trebuie să primească asistență adaptată la nevoile sale și uh, mecanisme de coordonare, nu numai la nivel de politici, ci până la nivelul companiilor. Asta în ceea ce privește uh, reabilitarea și întoarcerea la locul de muncă. Și acum, important pentru noi, sănătatea la locul de muncă, este să vedem ce este important pentru angajatori, angajați, parteneri sociali, pentru a se îmbunătăți uh, viața la locul de muncă. Aici vedem abordarea bazată pe întregul curs al vieții nu vorbim numai despre lucrătorii mai vârstnici, vorbim despre abordare uh, care uh, să înceapă intervenția la nivel companiilor cât se poate de rapid. Apoi, ideea de a include analiza de risc. O analiză de risc uh, deschisă la diversitate. Apoi, programe precum uh, promovarea sănătății la locul de muncă, o strânsă cooperare între resursele umane și uh, cei care se ocupă de sănătate și, uh, uh și siguranță, mai bune condiții de lucru și leadership-ul întotdeauna foarte important, plus dialogul social și participarea lucrătorilor. Acesta este baza și ajung uh, spre final. Aceasta a fost baza pentru recomandările noastre. Este ceea ce am transmis aproape tuturor nivelurilor, însă până la urmă important este să se ajungă la nivelul companiilor și acolo să se introducă uh, schimbările. Deci, campania privind locul de muncă sănătos a avut trei obiective principale. În primul rând, promovarea uh, muncii durabile prin informațiile pe care le punem la dispoziție, apoi să subliniem importanța prevenției de-a lungul întregii uh, vieți profesionale, nu să se înceapă cu generația 45 plus și să se ofere asistență angajaților și lucrătorilor uh, prin uh, punerea la curent cu instrumentele existente prezentăm uh, toate aceste instrumente companiilor, inclusiv celor mici și mijlocii, astfel încât să arătăm că se poate gestiona asta, însă trebuie făcut un mic efort. Și ca întotdeauna uh, într-o companie este nevoie de sprijin din partea managementului și un buget acolo unde este posibil. Atât din partea mea, mulțumesc. Thank you very much and we could see from Mulțumesc foarte mult am putut vedea buna cooperare între Eurofound uh, și uh, organizația dumneavoastră. A fost un comentariu foarte interesant cel pe care l-ați uh, spus, și anume faptul că nu ar trebui să se schimbe sistemul și vârsta de pensionare fără să se adopte politici pentru a promova angajabilitatea acestor persoane. Acum îi dau cuvin, cuvântul uh, Tatianei uh, Zdano ca membră a Verzilor. Te rog, ai cuvântul. And thanks, of course, to Eurofund uh, for gathering... Mulțumesc și mulțumesc Eurofound pentru prezentarea acestui studiu deosebit de interesant. Sigur că trebuie aprofundat, însă e foarte importantă și discuția noastră de astăzi. Eu mă aflu aici uh, pentru că în uh, septembrie la plenară s-a adoptat un raport privind crearea unor condiții uh, favorabile echilibrului între viața profesională și viața de familie. E vorba de un raport realizat în comun de FAM și EMPLă, cu doi raportori, doamna Blinkeviciute care este din Lituania și în Lituania numele se schimbă uh, pentru femei și pentru bărbați, numele de familie și uh, uh, eu am fost celălalt coraportor, eu sunt din Letonia. Amândouă reprezentăm grupuri de centru-stânga, socialiștii și verzii. Suntem din Litonia, Lituania și Letonia. Și raportul nostru s-a bucurat de sprijin Sigur că în Parlament avem și grupul, uh, grupul conservator, grupul de dreapta, de extremă dreaptă până la eurosceptici, însă raportul nostru a fost totuși susținut. Ideea noastră principală era că echilibrul între viața profesională și cea privată este foarte importantă și nu vorbim doar de viața de familie, ci și de viața privată, viața personală, care este la fel de importantă. un echilibru bun între cele două este benefic pentru economie și societate în general. Asta ne-au spus și autorii uh, cercetării. Și iar poziția noastră s-a bazat pe concluziile uh, studiului care Uh, sunt uh, și complexe și simple, pentru că răspunsul este că nu există o soluție unică pentru toți. Pentru că reconcilierea vieții profesionale cu viața privată depinde foarte mult de diferiți factori în diferitele state, în diferite regiuni. Formula populară până nu de mult era 888, 8 ore de muncă, 8 ore pentru viața privată și 8 ore de somn, însă această formulă nu funcționează prea bine, știm că situațiile se schimbă, se pierde mult timp uh, cu deplasarea la muncă, Au apărut tehnologii care permit uh, munca la distanță și există și alte aranjamente mai flexibile. Raportul nostru ne referim la măsuri cu natură legislativă și nelegislativă. în munca Parlamentului European. Și ce am propus noi în raportul nostru este, se referă în primul rând la familiile cu copii. Am văzut din uh, cercetări că există mari diferențe între responsabilitatea femeilor și cea a bărbaților. Obiectivul nostru principal este să creăm condiții pentru ca um, decizia tinerelor familii de a avea sau nu a avea copii să nu le afecteze uh, pe planul venitului. Decizia de a avea copii nu trebuie să ducă la o scădere a nivelului de trai. Și, um, din păcate, nu avem încă o bază legislativă suficient de puternică, nici în Uniunea Europeană, nici în statele membre. În raportul nostru facem apel la statele membre și la partenerii sociali să uh, regândească sistemul de concediu parental, ținând cont de un nivel adecvat de uh, substituire a veniturilor. Și de asemenea e important ca și bărbații să fie încurajați să își ia concediu parental, în conformitate cu directiva existentă. Am purtat o mare dezbatere pe tema transferabilității concediului parental. Mai ales unii dintre reprezentanții grupurilor de stânga au cerut un cadru foarte strict pentru un um, concediu netransferabil. Însă, până la urmă, în raport, textul care a fost adoptat a fost într-adevăr ca o mare parte a concediului să rămână netransferabilă, însă să existe o flexibilitate suficientă. Concediul parental trebuie să țină cont de criterii cum ar fi uh, vârsta minimă a copilului și uh, altele. Flexibilitatea trebuie să fie suficient de mare. raportul fiind pregătit de comisiile FAM și Ocupare. Noi am dorit uh, ca la modul ideal să existe egalitate între părinți. Noi am propus uh, instrumente legislative Este important uh, să vină de la comisie inițiative cum ar fi directiva paternității. E vorba de un nivel minim de concediu obligatoriu de două săptămâni plătit uh, cu salariu întreg. O altă directivă este cea a concediului de îngrijire. După cum știți, uh, în vremurile moderne, timpul dedicat îngrijirii este tot mai mare. Nu e vorba doar de îngrijirea copiilor, ci și de îngrijirea persoanelor mai în vârstă, a persoanelor cu dizabilități și a altor membrii ai familiei. Așadar, propunem să se introducă credite de îngrijire prin această directivă, prin legislație uh, privind securitatea socială pentru femei și bărbați. Pentru ca ambii părinți să poată să câștige capital de pensie, ca apoi să fie mai ușoară povara pentru uh, membrii familiei. Trebuie recunoscută valoarea muncii persoanelor uh, care oferă îngrijiri, valoarea pentru societate a acestei munci. Desigur, Obiectivul acestei directive, directive este ca bărbații și femeile să acorde îngrijire în mod egal. Dacă circumstanțele familiale sunt uh, de așa natură. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, Tatiana! Cred că cunoști foarte bine acest domeniu și îți mulțumesc pentru contribuție. Ultimul vorbitor din acest grup de experți este Johan. Am promis că nici nu o să încerc să, promit numele, să pronunț numele de familie. Johan este consilier pentru drepturi egale la Direcția Generală Justiție și Consumator de la Comisie. Johan, ai cuvântul. Mulțumesc. Sunt ultimul vorbitor din acest grup de experți și uh, aveam niște idei despre ce voi spune, dar sincer speram uh, să apară și niște idei controversate la unii dintre vorbitorii uh, precedenți ca să pot reacționa. Pot să vă spun că însă că sunt de acord cu totul până acum. E păcat, însă Sper să avem totuși o dezbatere aprinsă după aceea. Și ce doream eu este să vă prezint um, uh, concluziile celui de-al șaselea studiu Eurofound, deci să pornim de la bază. Și doream să-l prezint corelat cu um, directiva egalității la care lucrăm la DG Justice, unde sunt eu consilier. Nu pretind că voi acoperi toate subiectele, raportul acesta este prea bogat și plin de conținut ca să intrăm în detalii în această după-amiază. Aș dori să spun că pentru direcția noastră generală și mă gândesc mai ales uh, la aspectele relevante pentru echilibrul între viața profesională și viața privată, uh, dar nu vreau să uh, anticipez comunicarea comisiei, cred că nu vă veți supăra, dar v-am să spun că am analizat și acele aspecte relevante pentru ceea ce facem noi în domeniul uh, combaterii discriminării. Pentru că există o intersecție aici și nu în ultimul rând, mă interesează foarte mult discriminarea pe criterii de vârstă și mai ales poziționarea lucrătorilor mai în vârstă și a persoanelor mai în vârstă și mă bucur că mai mulți dintre antevorbitorii mei s-au referit în mod explicit la această problemă. În ceea ce privește concluziile studiului, aș dori să subliniez unele aspecte deosebit de relevante pentru uh, politicile noastre de la Comisie și uh, aș dori și să exprim niște dorințe. Pentru că cred că deja vă gândiți la cel de-al șaptelea studiu, fără niciun dubiu. Poate că e puțin cam de vreme, dar niciodată nu e prea de vreme ca să ne gândim la aceste lucruri. Câteva concluzii interesante are acest studiu. În primul rând, în ceea ce privește îmbătrânirea forței de muncă. În 2005, 24% din forța de muncă avea peste 50 de ani. Acum au trecut 10 ani de atunci și în 2015 31% dintre lucrători au peste 50 de ani, ceea ce are repercusiuni majore în ceea ce privește pretențiile uh, ce țin de calitatea locurilor de muncă și, de asemenea, acest fapt dovedește că Uniunea Europeană a reușit să crească rata de ocupare a lucrătorilor. Pentru că, dacă vă uitați la studii, puteți vedea că rata de ocupare a crescut de la an la an și cred că va continua tot așa. Însă, este tot mai important și să se ofere uh, locuri de muncă adecvate acestor lucrători mai în vârstă. Am analizat și datele despre segregarea de gen pe piața muncii este încă o problemă majoră și dacă vă uitați la unele dintre uh, concluzii, veți vedea că apar diferențe de gen și uh, corelate cu calitatea locurilor de, locurilor de muncă. Însă, per total, situația nu este gravă, nu este dramatică. Deci, din această perspectivă, există o echilibrare, însă segregarea de gen uh, este un aspect încă existent, confirmat de studiu și care se bucură de toată atenția Comisiei. În legătură cu munca durabilă, e un subiect important în contextul digitalizării muncii, robotizării locurilor de muncă și aici Aș spune că în studiu se dă doar un răspuns parțial la mai multe întrebări. Un indicator interesant aici este așa numit, așa numitul indicator al calității timpului de lucru. Diferențele aici dintre femei și bărbați nu sunt atât de mari, chiar dacă există o segregare substanțială pe piața de muncă. Așadar, e un fenomen destul de interesant, pentru că avem, pe de-o parte, o segregare puternică pe piața muncii, însă, în ceea ce privește acest indicator specific, diferențele nu sunt atât de mari. Același lucru e valabil și pentru mulți alți indicatori în ceea ce privește uh, a avea un uh, program de muncă regulat. Aici femeile stau mai bine. Și mai sunt și alți indicatori care au legătură cu ce facem noi în uh, domeniul combaterii discriminării. E vorba de indicatorul, uh, de indicele mediului social. Vă recomand să le analizați. Acesta este format din 15 indicatori diferiți și are două subdimensiuni. Este vorba de influența comportamentului uh, antisocial și existența sprijinului în acest caz. Sunt uh, elemente importante pentru formarea politicii noastre în acest domeniu. Din perspectiva de gen, mai uh, există o evoluție interesantă atunci când privim datele referitoare la femei pe posturi de manageri. Încă mai sunt multe de făcut. Pe de altă parte, o concluzie foarte interesantă este că numărul de manageri femei a crescut constant. Și mai ales numărul de lucrători care au o femeie șef a crescut. Acum, când ne uităm la uh, lucrătoarele femei, majoritatea au o șefă femeie ceea ce ține pe de-o parte de segregarea pe piața muncii, însă este cu toate acestea o concluzie care ne dă speranță. Sunt foarte multe date legate de discriminare în ceea ce privește comportamentul antisocial și constatările directe de cazuri de discriminare. În legătură cu unele procente sunt destul de nelămurit. Cred că există și alte cazuri raportate când vorbim de discriminarea pe criterii de vârstă sau de gen. Pentru că acolo procentul de uh, lucrători care raportează astfel de cazuri uh, este destul de mic. Și același lucru e valabil și pentru discriminarea pe criterii de rasă, etnie, culoare, naționalitate. Procentele sunt foarte mici, între 1 și 3%. Ceea ce stârnește semne de întrebare. Încă un uh, subiect confirmat, care corespunde și cu sondajele Eurobarometru, este că discriminarea pe criterii de vârstă este foarte prezentă, una din cele mai prezente la locul de muncă și deci trebuie combătută. Mai există o problemă pe care aș dori să o subliniez mai specific în discuția noastră din această după-amiază. Este vorba de uh, proporția de persoane angajate și de menținerea cât mai multora pe piața muncii. E vorba de ideea de o promovare a ideii de uh, plasare rezonabilă. Avem prevederi uh, legale în directiva UE 2078. E vorba de datoria de a uh, oferi o, un mediu adaptat lucrătorilor cu dizabilități și nu avem o obligație similară în ceea ce privește alte categorii de lucrători. Și cred că mai ales pentru persoanele în vârstă ar fi necesară această, uh, acest tip de abordare, să li se ofere condiții adaptate în mod rezonabil la locul de muncă. Cam o treime din lucrători spun că beneficiază de astfel de adaptări rezonabile, deși nu e ideal, însă e totuși ceva, însă aceasta este minoritatea. În Majoritatea nu beneficiază de astfel de condiții și avem indicii că ar fi nevoie de uh, adaptarea a locului de muncă pentru mult mai multe persoane, de fapt. Așadar, ar trebui să se generalizeze această prevedere destinată inițial persoanelor cu dizabilități. Și în încheiere aș vrea să fac puțină propagandă. Am realizat un studiu acum uh, un an sau doi despre lucrătorii cu dizabilități și uh, adaptarea mediului de lucru. Deci există acest studiu disponibil la Comisie despre situația din statele membre și din afara Uniunii Europene. Și uh, e vorba însă doar de adaptarea pentru persoanele cu dizabilități și cred că aceste măsuri ar trebui extinse. În orice caz avem uh, material de discuție. Vă mulțumesc. Thank you very much. And I think you have... Mulțumim, Johan, și cred că într-adevăr uh Uh, mai ales prin uh, ultima idee ne-ai dat de gândit. Mai avem 25 uh, de minute la dispoziție. Două persoane s-au scris la cuvânt. În primul rând, Vladimira Trabalova, care este vicepreședinte al Observatorului pentru Piața Muncii de la Comitetul Economic și Social. Vladimira, bun venit, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor tuturor participanților. Aș dori să mulțumesc și pentru că mi-a acordat posibilitatea de a mi-aduce contribuția la dezbatere și la uh, ancheta pregătită de Eurofound. Fund. Până acum uh, uh, studiul a fost confidențial, dar au uh, circulat uh, în Bruxelles totuși anumite cifre și date. Eu îi reprezint pe angajatori și, într-un sens mai vast, pe partenerii sociali în mai multe instanțe, la nivel european, dar și la nivel național. Deci știu foarte bine că mm, forța de ă, muncă bătrânește și este în scădere, e o problemă foarte gravă și singurul ă, răspuns posibil este o abordare ă, inovatoare a Uh, muncii de-a lungul întregii vieți. Uh, domnul Christensen a avut o propunere interesantă și de aceea cred că partenerii sociali negociază un acord autonom cu privire la îmbătrânirea populației și uh, transferul intergenerațional sau abordarea bazată pe solidaritate. de fapt, în ce constă această abordare? Companiile au nevoie de lucrători de toate vârstele la locul de muncă, au nevoie de uh, angajați activi uh, și uh, capabili, sănătar, sănătoși, uh, sigur, uh, într-o formă fizică excelentă, competenți, bine pregătiți și uh, uh, de ce dornici să participe la uh, piața muncii și să participe cu entuziasm. Mă bucur de faptul că în studiul publicat s-a spus că 89% dintre cei intervievați sunt mulțumiți de atmosfera de la fața locului. E foarte important pentru că ne petrecem până la urmă jumătate din viața la locul de muncă. Dar, uh, până la urmă, miza nu reprezintă toate generațiile pe piața muncii, ci trebuie să tratăm lucrurile și din perspectiva individuală. La ce mă refer? Din perspectiva unei persoane care lucrează, dar care în același timp îmbătrânește la locul de muncă. Uh, de-a lungul timpului lucrătorii Uh, au roluri diferite, în faze diferite, au uh, nevoi diferite, de exemplu, în ceea ce privește echilibrul între viața profesională și viața privată. Se vorbește foarte mult de flexibilitate, mobilitate și securitate. Flexibilitatea se referă la o, noile tipuri de muncă, uh, munca mai, formele mai flexibile, securitatea este câteodată pusă sub semnul întrebării dar cred că încet, încet ne uh, îndreptăm înspre o ocupare sigură și capacitatea de a avea loc de muncă. Deci trecem de la salarii sigure înspre muncă sigură. Deci capacitatea de a permite oamenilor de um, a-și controla destinul sau destinul la locul de muncă. E un aspect foarte important. În ceea ce privește ziua de lucru, Cred că și în acest sens rezultatele studiului nu sunt negative, pentru că, dacă nu mă înșel, 54% dintre cei intervievați sunt mulțumiți de numărul de ore prestate pe zi. Deci uh, mai au și timp liber și ajung astfel la echilibrul între viața privată și viața de familie. Mă bucur de faptul că 80% dintre persoanele uh, intervievate au spus că au obținut acest echilibru prin uh, diverse modalități. Bărbații mm, sunt mai pozitivi, dar pe de altă parte bărbații se corectează, uh, vorbitoarea sunt mai negative, femeile mai pozitive și aceasta cred că se datorează faptului că femeile uh, încearcă întotdeauna să se organizeze mai bine, să găsească o modalitate de a combina cariera cu viața de familie. Timpul trece. Două aspecte la sfârșit, uh, importante pentru dezbaterea noastră, cred, pentru că și munca se schimbă. Uh, lucrătorii doresc să beneficieze de mai multă autonomie, de exemplu să Uh, aibă un control uh, mai mare asupra timpului, mai ales tinerii, generația Y. Uh, ei nu vorbesc deloc despre acest echilibru între viața privată sau viața de familie, pentru că ei ori lucrează, ori nu lucrează. Deci ei nu au această problemă a echilibrului. Și, în fine, reglementarea. Tatiana se referea la această propunere a Comisiei eu nu sunt sigură că atunci când intervin atât de multe schimbări la locul de muncă pe piața muncii, nu cred că e necesar să reglementezi în mod foarte strict. Cred că am putea să încercăm să găsim soluții la nivelul companiei uh, între mâna de lucru între angajați și management, de exemplu, pentru noi, uh, noi credem că mm, uh, regularea sau supraregularea nu uh, are ce căuta aici. Mulțumim, Vladimira. Te-ai referit la cele spuse de Tatiana. Ai vorbit și despre flexibilitate și securitate și probabil că și Ole are ceva de spus în acest sens. Mulțumesc încă o dată și deci ultima contribuție din partea Paulei Panțerii, care este consilier uh, de la COFACE. Uh, aveți cuvântul. Bun venit! Mulțumesc! Mulțumesc și eu uh, Parlamentului European și Eurofondului, care ne-au adresat această invitație de a participa la această dezbatere atât de interesantă pe marginea rezultatelor studiului. O să mă refer la câteva aspecte Uh, pe care sper să le aprofundăm în dezbaterea de mai târziu, dar pentru cei care nu știu cine suntem, COFACE este o rețea de ONG-uri. Uh, am uh, fost înființat în 1958, avem 59 de membri în 23 de state membre din Uniunea Europeană și reprezentăm aproximativ 25 de milioane de familii din Uniunea Europeană. Uh, subiectul nostru de activitate reprezintă acest echilibru între viața de familie și viața profesională. De ani de zile ne ocupăm uh, de acest uh, subiect și împreună cu ONG-uri care sunt reprezentate și astăzi în sală am publicat un document, Pachetul European de Reconciliere în 2015, în care am încercat să vă explicăm, să explicăm în ce constă această reconciliere pentru noi. Și am abordat toate domeniile care sunt importante. De exemplu, am avut un cap, capitol cu privire la îngrijitor, apoi un capitol uh, referitor la copii, apoi uh, uh um, locurile de muncă pentru femei și soluțiile la locul de muncă. Și am încercat să transmitem un mesaj uh, care a, s-a desprins din acest raport, uh, referitor abordarea de-a lungul vieții, întregii vieții profesionale. Care este reconcilierea pentru noi? Pentru noi e foarte important, așa cum uh, s-a reflectat și în rezoluția Parlamentului și a raportului european din uh, anul trecut. Mulțumim pentru faptul că ați uh, votat această rezoluție um, atât de importantă pentru noi, deci uh, această reconciliere e un drept, nu este în interesul uh, familiilor sau a patronilor care au posibilitatea sau uh, să-și conducă companiile altfel, ci este un drept pentru toți lucrătorii. Deci ar trebui să regândim economia, societatea și uh, piața muncii să, așa încât să ținem cont de acest drept. E foarte important că toate Textele legislative, toate politicile din acest domeniu reprezintă o plasă de siguranță existentă, dar care este formată din uh, mai multe piesele a unui puzzle, care uh, țin cont de diversele familii cu diversele nevoi uh, din diversele etape ale vieții lor. Noi nu putem vedea familia ca o, un lucru static. E o, o celulă care evoluează de-a lungul vieții și există o mare diversitate de familii. Fiecare familie are propriile nevoi. Mă gândesc, de exemplu, la familiile transnaționale, care sunt tot mai numeroase. Mă gândesc și la familiile monoparentale, de exemplu. Uh, Mă gândesc și la așa numitele generații sandwich, femeile care trebuie să, țin, să, să se ocupe de părinți în vârstă și de nepoți, de exemplu. Deci, avem nevoie de un sistem care să sprijine toate aceste persoane, toți acești bărbați, aceste femei și toate aceste familii uh, de-a lungul întregii vieți. Sunt uh, Uh, favorabilă uh, rezoluției Parlamentului European, care spunea că nu există o soluție miracol valabilă pentru toată lumea și sunt de acord cu Parlamentul European, care uh, solicită Comisiei Europene să propună în următoarele luni un pachet care să fie ambițios, dar care să conțină și măsuri legislative și nelegislative. Când spun măsuri legislative, mă gândesc, de exemplu, la scheme de concediu, Uh, să avem un pachet mai vast de concediu, concediu pentru mame, pentru tați, uh, parental, uh, de îngrijire și așa mai departe, care să fie garantat indiferent de tipul de, de, de statutul angajatului. Și, um, au, și cei care lucrează ca freelance au copii, au familii și au responsabilități și Acum ajung la o serie de reflexii pe care aș dori să vi le supun atenției. În primul rând, Uh, faptul că avem tot mai multe locuri de muncă plecare, uh, nesigure, uh, care îi împing pe mulți să opteze pentru statutul de persoană fizică autorizată. Sigur că este o opțiune, dar nu putem să o acceptăm Uh, ca o soluție unică pentru femei. Din uh, studiu rezultă că 25% pentru femei, uh, singura posibilitate pentru ele de a rămâne în câmpul lungii era, muncii, muncii era să opteze pentru statutul de freelance. Uh, aceste politici de conciliere uh, trebuie să țină cont de soluții de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități. Dacă nu există aceste uh, posibilități, atunci familia trebuie să preia ștafeta. Și adesea familia spune familia, dar de obicei este femeile. Și o femeie care are grijă de copii sau de persoane în vârstă acasă nu poate să fie performantă la locul de muncă și câteodată este chiar o, o astfel de femeie este obligată să demisioneze. Uh, Uh, apoi, uh, multe femei optează pentru part-time ca o uh, soluție extremă. Noi nu suntem per se împotriva patarmului, dar dacă o femeie e obligată să opteze la uh, astfel de jumătate de normă, nu e bine. Credem că există alte posibilități care să uh, ajute familiile și angajații uh, să lucreze în continuare. Am spus că am, avea, am putea avea mai multă flexibilitate, deci ore suplimentare care putea să fie uh, de care să se țină cont, uh, pentru ca nici companiile, dar nici angajații să nu sufere. Am vorbit uh, foarte mult, se vorbește mult despre digitalizare. Am avut în urmă cu câteva săptămâni la Berlin o conferință pe tema digitalizării și am vorbit despre smart work Uh, munca inteligentă. Eu uh, cred că mergem chiar mai departe decât uh, munca la distanță. Cum putem să ne asigurăm că tehnologiile, noile tehnologii sunt folosite în câmpul muncii, asigurindu-ne însă că aceste noi tehnologii nu fac o uh, tranziție spre o uh, uh, epocă sau o eră în care angajatul să fie 24 uh, de ore din 24 la dispoziția companiei. Uh, să nu uh, dispară diferențele între viața privată și viața profesională. Să devenim victimele sau sclavii propriei munci. Cred că ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte am o uh, diferență puțin diferită de cea antevorbitoare din acest punct de vedere. Noi ne bucurăm de faptul că anumite companii propun uh, experimente pozitive și noi ne bucurăm de acest lucru. Credem că uh, partenerii sociali uh, fac propuneri interesante și de asemenea considerăm că și companiile au uh, Uh, experiențe pozitive pe care le pot uh, împărtăși cu altele, dar credem că un sistem uh, bine reglementat care să-i protejeze pe toți lucrătorii este foarte util. Deci, ultima mea remarcă se referă la acest aspect, deci noi credem că e nevoie de un cadru legislativ și non-legislativ în același timp. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru, uh, Paula, pentru această prezentare excelentă. Mai avem 10 uh, minute la dispoziție. Sper să ne putem respecta uh, timpul și eu o să fiu o președintă strictă. O le știu că trebuie să pleci mai repede. Deci dacă dorești să faci comentarii sau reacții la cele auzite, două minute la dispoziție și după aceea preiau cuvântul. I will respond on the flexicurity Mulțumesc. Cred că voi începe prin a răspunde la chestiunea flexicurității. Este ceva foarte interesant. Am fost raportor uh, pe vremuri pe acest subiect și o mare majoritate a, jucat, a votat pentru sistemul uh, bazat pe flexicuritate, însă pe de altă parte flexi, flexicuritatea a murit continuă în, par- în comisie, dar în Parlament uh, nu mai se folosește acest con- concept. Este foarte greu să vorbim despre flexicuritate dacă nu este asigurată securitatea și dacă nu există sistemul pentru securitate. Dacă oamenii se simt în siguranță, sunt flexibili, dar ca să te simți în siguranță, trebuie să ai un venit uh, decent, uh, un ajutor de șomaj decent, dacă nu ai un loc de muncă, posibilitatea să găsești un curs astfel încât să fii mobil pe piața muncii. Din nou, în Danemarca avem o forță de muncă de aproximativ 2,6-2,7 milioane de persoane, o treime își schimbă locul de muncă în fiecare an. O treime. Oamenii își spun, a, nu mai place locul acesta de muncă, îmi găsesc altul nou. Dar nu este o problemă pentru că au ajutor de șomaj din care pot trăi o timp de o lună, două și apoi își găsesc un nou loc de muncă. Dar în același timp știu că nu este la fel în multe țări europene. Avem 20 de milioane uh, de persoane care nu au un loc de muncă. Și apoi vorbim despre faptul că oamenii pe piața muncii ar trebui să fie mai flexibili. Cred că uh, cei 20 de milioane sunt destul de uh, flexibili și apoi uh, trebuie să ne uităm și la sistemele de ajutor social care trebuie să aibă grijă de toți acești oameni. Nu cred că Aici e vorba numai de bune practici uh, sau de chestiuni pe care le abordez la nivel de companie. Este nevoie de uh, reglementare, cu excepția situației în care partenerii sociali reușesc să găsească soluția. Asta ar fi, bineînțeles, cel mai pozitiv, dar cred că dacă vrei ca oamenii să fie uh, flexibili, atunci trebuie să creezi sisteme de securitate. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole. Acum, dacă dorește cineva să adreseze întrebări sau comentarii, vă rog numai să vă prezentați și să spuneți ce organizație reprezentați. Vă rog. Mulțumesc, Colette Fagan, Universitatea din Manchester și membru din Consiliul Consultativ. Îmi place foarte mult această agendă ce ține de munca durabilă. O întrebare despre femeile în management vedem progrese, însă uh, avem și noi probleme care au apărut și pe care uh, trebuie să le analizăm. Unele dintre titlurile despre ce știm um, despre femei în posturi de management au șanse mai puține să aibă copii, au șanse mai puține să aibă pe cineva care face munca acasă, uh, Uh, diferența între salarii este din ce în ce mai mare între bărbați și femei pe aceeași poziție și crește cu cât se urcă mai sus uh, în nivel pentru post și există uneori uh, discriminări foarte nuanțate. Așa numita prăpastia de sticlă după ce ai uh, trecut de uh, plafonul de sticlă, adică ajungi să te ocupi de programe de care nu vor să se mai ocupe bărbații pentru că fac alte, pentru că se ocupă de alte proiecte mai interesate. Apoi femeile în uh, domeniul public sunt sub foarte mare presiune acum în, în, în ce lucrează în sectorul de stat. Însă, dacă dorim, deci dacă dorim să avem cariere durabile și servicii durabile, trebuie să vedem cum îmbunătățim condițiile de lucru și nu, numai, și nu să credem că este vorba de o elită privilegiată de femei. Mulțumesc. Mai are cineva întrebări? Da, vă rog. Thank you. I'm Eloisa Prista from Portugal. Luisa Prista din Portugalia. Aș avea o întrebare către Tatiana. Ați vorbit despre nevoia de a recunoaște valoarea muncii neplătite ca un obiectiv politic. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, dar întrebarea mea este cum propuneți să facem asta? Puteți să ne spuneți mai mult despre uh, direcția în care se merge și tensiunile în politica, în dezbaterile politice referitoare la acest subiect? Mulțumesc. Doamna Harkin, da, dacă există uh, vreo întrebare sau vreun comentariu, um, vă rog, acum. Mă uimesc unele dintre cifrele de aici. Am auzit că 85% dintre lucrători sunt, de fapt, mulțumiți de locul lor de muncă. Însă, în această după-amiază auzim că 25% din lucrători consideră că munca le dăunează sănătății. Cele două cifre nu mi se par compatibile. Puteți să comentați acest lucru? Mulțumesc, am să-i dau cuvântul Tatianei pentru răspuns. Aș vrea să răspund uh, sau să mă, ref, să mă gândesc la ceea ce a spus Vladimira în ceea ce privește ideea de a nu mai avea reglementare. Știți că există um, regulamente și directive care sunt mai flexibile. Dar este o chestiune de poziție politică, bănuiesc. Eu um, fac parte din spectrul stângare și chierului politic și poziția grupului nostru este că avem nevoie de Uh, mai multă reglementare în domeniul uh, social. Uh, există un dezechilibru în reglementarea comerțului, nereglementarea salariilor minime și alte aspecte din domeniul ocupării și uh, domeniului social. Și asta duce, poate duce la decizii precum cele ce țin de Brexit și așa mai departe. Trebuie să ne decidem dacă vrem reglementare sau dacă sau un regulament sau dacă fiecare țară va merge pe propria ei cale. După cum spuneam, asta este poziția noastră. Din ce în ce mai multe grupuri uh, politice, chiar și de dreapta, sunt de acord că este nevoie de mai multă uh, reglementare în domeniul social. Și în ceea ce privește întrebarea uh, referitoare la munca neplătită, puteți citi poate raportul nostru, este vorba de o serie întreagă de propuneri, directiv, mai ales în ceea ce privește directiva privind îngrijitorii. Bineînțeles, o vom uh, discuta mai îndeaproape când va veni ca o propunere uh, legislativă din partea Comisiei dar așteptăm uh, această propunere. Una dintre soluții pe care am menționat-o sunt așa numitele credite uh, pentru îngrijire, deci folosirea uh, cal, uh, să se calculeze timpul petrecut îngrijind o altă persoană ca uh, persoană, ca timp eligibil pentru pensie. Mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru răspuns. Doamne Vermeulen. Da, uh, în astfel de studii satis... în astfel de studii bazate pe percepția satisfacției, întotdeauna rata satisfacției este destul de um, ridicată și oamenii tind să uh, răspundă pozitiv. Dar dacă mai sapi un pic și mai mergi spre detaliu, vei găsi și alte detalii care, vei găsi și alte răspunsuri care par să contrazică Uh, deci, tocmai de aceea încercăm să, stabi- să, să adresăm și alte întrebări pentru a înțelege mai mult despre ce părere au oamenii despre condițiile lor uh, de lucru. Deci, practic, încercăm să reunim mai multe piese ale puzzle-ului. Apoi, vom face și o analiză specifică în ceea ce privește uh, femeile manager. Am, încerc, am început deja cu asta, deci vom avea rezultate de raportat. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste informații importante din acest document. Cred că dezbaterea de astăzi a fost foarte interesantă uh, și um, cred că toate acestea le vom putea uh, adopta și în reglementările noastre. Este exact ora 4 și am încheiat cu acest panel exact la timp. Mulțumesc tuturor! Okay, good afternoon. I would like... Bună ziua tuturor, aș dori și eu să uh, fac și eu treabă la fel de bună ca predecesoarea mea și să uh, încheiem la timp. Vă mulțumesc pentru curajul de a rămâne până la final. Mă temeam la un moment dat că vom avea mai mulți oameni la prezi, la, po pe podium decât oameni în sală. Eu mă numesc uh, Herman Fong, sunt uh, președinte uh, al bordului Eurofound pentru încă o vreme, câteva zile, și lucrez pentru un sindicat belgian. Pentru mine este întotdeauna o plăcere să văd noul, nou publicatul studiu Uh, privind condițiile de lucru. Este întotdeauna interesant să vedem uh, care este calitatea muncii în Europa. Uh, sunt date importante pentru guverne, organizații, sindicate. Lansează și dezbateri politice asupra unor cifre care sunt aceleași, dar care duc la concluzii diferite. Pentru mine este întotdeauna o plăcere să fiu în uh, Comitetul de Guvernare al Eurofound și să fiu deci un observator a modului în care se creează acest studiu. Dar atât despre asta. De, în acest panel vom uh, discuta despre cum sunt folosite datele din studiu în dezbateri politice, cum la un nivel global, datele privind um, calitatea locurilor de muncă ar putea fi um, um, colectate mai bine. Uh, apoi uh, sunt întrebări și dacă UE ar trebui să-și uh, dezvolte propria viziune privind calitatea locurilor de muncă și dacă de da, acum Vom încerca să mergem și dincolo de frontierele europene voi ruga pe fiecare vorbitor să se prezinte pe scurt și să explice ce legătură au cu studiul Eurofound uh, în munca lor de zi cu zi. Voi începe cu Barbara Gerstenberger, de notorietate internațională în interiorul Eurofound, dar poate ne poate spune mai mult totuși despre ea. Uh, iar apoi, despre cum este folosit uh, acest studiu de către uh, factorii de decizie din Europa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Herman. Mai uh, prezentat deja Mă numesc Barbara Gerstenberger, sunt coordonator în directoratul Eurofound și cunosc destul de bine studiul privind condițiile de lucru, dar și celelalte rapoarte și studii pe care le Um, face, le, fac, le face Eurofound. Ce știm despre folosirea datelor din acest, uh, din acest studiu? Um, în discuțiile de până, de până acum, atât Comisia Europeană cât și membrii Parlamentului European uh, s-au referit la cum au folosit uh, rezultatele noastre. Două dintre cele mai recente exemple uh, de folosire în Parlamentul European sunt dezbaterea privind uh, pilonul european pentru uh, drepturi sociale. S-au folosit datele noastre aici și s-au făcut apeluri ca Eurofound să investească mai mult în monitorizarea condițiilor de lucru în Europa sau, un al doilea exemplu, raportul privind crearea condițiilor de piață de, pe piața de muncă pentru un mai bun echilibru între viața profesională și privată. Și aici s-a făcut apel ca Eurofound să își continue, ba chiar să își extindă activitățile. Sunt două exemple recente, însă noi uh, urmărim în mod foarte sistematic utilizarea studiului nostru în documente uh, de politici. Nu pot să vă dau ultimele versiuni, dar dacă ne uităm la cel de-al cincelea studiu din 2010, până la finalul lui 2013 știam că mai mult de 150 de documente de politici la nivelul Uniunii Europene au folosit datele noastre. De altfel, raportul um, privind dezvoltările sociale în Europa, dar și organizații sociale folosesc um, uh, munca noastră cum ar fi pentru raportul OCDE în ceea ce privește uh, perspectiva de ocupare. De asemenea, AIGA, uh, Institutul de Gen din Vilnius, folosește datele noastre pentru a um, contribui la uh, indexul lor privind egalitatea de gen. Mă voi opri aici deocamdată. Mulțumesc! push Ok, sorry. Uh... Mă iertați? Trec la vecinul meu, domnul Tom Davers, președinte uh, de la DEVCO. Vă rog să vă prezentați și să ne prezentați uh, munca dumneavoastră în baza studiului Eurofound. Mulțumesc mult, Herman. După cum știți, EMCO uh, este principalul organ consultativ pentru Consiliul UE uh, de Ministri și Afaceri Sociale și noi, în principiu, contribuim la pregătirea semestrului european. În acel moment în care Comisia realizează uh, recomandările pentru fiecare țară, noi ne aducem atunci contribuția. Ieri Comisia a publicat analiza anuală a creșterii și uh, vom discuta toate aceste documente luna viitoare ca să ne asigurăm că Consiliul EPSCO reușește să-și exprime opiniile în mod adecvat în uh, cursul anului. De-a lungul anului avem un proces uh, de monitorizare multilateral pe care îl completăm printr-o muncă analitică. Avem o abordare bazată pe probe, asupra realizării de politici și asupra muncii Eurofound în general și ne bazăm în special pe studiul Eurofound privind condițiile de lucru în Uniunea Europeană. Acest uh, studiu oferă materialul de lucru pentru platformele noastre și ne permite să ne asigurăm că uh, ținem cont și de calitatea muncii. Privind către viitor, sigur că discutăm despre pilonul social, s-a menționat deja de multe ori astăzi și e limpede că și în această privință avem nevoie de o discuție bazată pe uh, probe, pe elemente foarte concrete și deci vom folosi foarte mult studiul și în această dezbatere. Pentru noi, uh, Comitetul de Ocupare, am exprimat acest lucru și într-o opinie, într-un aviz comun cu Comitetul de Protecție Socială. Deci, pentru noi, trebuie ca aspectul social să fie ancorat puternic în semestrul european. Și acesta trebuie să devină, de-a lungul timpului, un instrument flexibil uh, care să uh, echilibreze crearea de mai multe locuri de muncă cu crearea de locuri de muncă mai bune. Vorbim de un domeniu unde nu există soluții unice valabile pentru toți și uh, nivelul de competențe pe care le deține Uniunea Europeană variază foarte mult de la un sector la altul. Așadar, trebuie să ne asigurăm că ameliorăm instrumentele pe care le avem la dispoziție uh, numai așa vom reuși să ameliorăm viitoarea agenda UE a uh, forței de muncă. Numai așa vom putea să ne ameliorăm și colaborarea cu uh, OIM, cu OCDE, ca să putem să ajungem la această convergență uh, atât de des menționată și în același timp să respectăm competențele naționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să-l uh, rog acum uh, și pe domnul Scarpeta să ia cuvântul. Vă rog să vă prezent, prezentați pe scurt și să spuneți în ce mod utilizați studiul Eurofound. Mulțumesc, Herman! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, mă numesc Stefano Scarpeta și sunt director pentru ocupare, muncă și afaceri sociale la OCDE. Mm. Mă ocup de toate aceste subiecte și de sănătate. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră la această conferință pentru a discuta principalele aspecte ale celui de-al șaselea studiu european privind condițiile de muncă. Cred că să, discuțiile din cursul zilei au fost fascinante și aș vrea să subliniez și eu cât de important este studiul acesta pentru noi la OCDE și voi reveni mai târziu la acest subiect, noi am dezvoltat un cadru privind calitatea muncii pe baza informațiilor din acest studiu Eurofound. Calitatea locurilor de muncă a fost menționată foarte mult în strategia OCDE privind locurile de muncă, privind ocuparea, în funcție de care analizăm noi diferitele politici din acest domeniu. Încă din 2006 am lansat acest cadru și reevaluăm periodic strategia de ocupare. Sunt de acord cu dumneavoastră, dorim mai multe locuri de muncă, dar acestea trebuie să fie și mai bune. Cadrul nostru privind calitatea locurilor uh, de muncă este o modalitate de a uh, caracteriza piețele muncii din diferitele state OCDE, atât în ceea ce privește locurile de muncă ca număr, dar și ca și calitate. Deja acest, această perspectivă intră în analiza noastră regulată și ne permite și să identificăm opțiunile politice și să uh, permitem ameliorarea calității și cantității locurilor de muncă din Europa și nu numai. Noi uh, publicăm un document în două părți, și la reuniunea ministerială de la jumătatea anului uh, am primit un mandat puternic de a extinde și mai mult strategi, cadrul strategic al OCDE privind ocuparea. Și cadrul pe care îl adoptăm noi este unul multidimensional. Ținem cont de calitate, cantitate, de cât de uh, inclusivă și rezilientă este piața de muncă. Aceasta este agenda OCDE și de aceea munca uh, noastră la OCDE se bazează foarte mult pe studiul Eurofound. Mulțumesc, am să-i dau acum cuvântul doamnei Manuela Tomei și vă pun aceeași întrebare. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți uh, cum uh, se leagă munca dumneavoastră la OEM cu studiul Eurofound. Mulțumesc, bună ziua tuturor, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Manuela Tomei, director pentru condiții de muncă și uh, egalitate la departamentul cu același nume uh, de la OIM. Departamentul nostru este cunoscut acum sub numele de Departamentul Calitatea Muncii, deci este clar că acest aspect uh, se află în centrul activității noastre. Este o dimensiune cheie uh, a um, agendei OEM pentru o muncă decentă, care ține cont de calitate, dar și de cantitatea locurilor de muncă. Și uh, ca și în cazul OCDE, și noi suntem preocupați de tendințele um, condițiilor de muncă și de alte aspecte și de diferitele alte politici uh, pe care le aplică alte instituții pentru a maximiza calitatea locurilor de muncă fără să se pună în uh, pericol productivitatea. Deci dorim, de fapt, un echilibru între eficiență și echitate. Și în acest context realizăm mai multe activități de cercetare și vreau să spun uh, acest lucru pentru că tocmai am avut o publicație recent și urmează încă una foarte curând. Uh, e vorba de analize referitoare la impactul uh, evoluțiilor din lumea asupra condițiilor de muncă și de asemenea e vorba de eficiența întreprinderilor. Așadar, uh, ținem cont de calitatea, uh, calitatea muncii din perspectiva bunăstării și sănătății lucrătorilor și de asemenea ne preocupă implicațiile asupra performanței întreprinderilor. Foarte curând vom lansa uh, ultima ediție a uh, raportului privind salariile globale, în acest raport se prezintă indicatori cheie din domeniul salarial, inclusiv salariile medii, distribuirea salariilor majorității lucrătorilor și, de asemenea, ne interesează și evoluțiile politicii salariale și implicațiile asupra inegalităților. Analizând salariile, ne-am dat seama că acestea au un, o mare pondere în ceea ce privește calitatea locului de muncă, însă nu sunt totul. Intră în joc multe alte aspecte și de aceea am decis să lucrăm în parteneriat cu Eurofound pentru a putea extinde sfera de aplicare geografică a uh, studiului Eurofound privind condițiile de lucru și la ora actuală activăm în încă trei state, China, SUA și Corea. Ați întrebat cum uh, anume utilizăm uh, studiul Eurofound, îl folosim zi de zi și un exemplu pe care aș dori să vi-l dau ține de munca noastră de pregătire pe care o desfășurăm chiar acum pentru a realiza standardele internaționale privind violența și hărțuirea la locul de muncă. Și singura sursă de date comparabile pentru foarte multe state este studiul Eurofound. Vă mulțumesc! Mulțumesc! V-am, uh, am, Marita, am discutat ce azi dimineață, dar uh, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, pe șleau, cum folosiți acest studiu în munca de zi cu zi? Mulțumesc! Cine a venit mai recent în sală trebuie să afle că sunt vicepreședinte a Comisiei de Ocupare aici la Parlamentul European Și noi uh, ne ocupăm de agenda socială și de ocupare. De dragul simplificării, aș spune că Eurofound e al nostru. Comisia uh, de ocupare este corelată cu diferite alte organe și aș spune că Eurofound este institutul nostru de cercetare sau instituția noastră. Ceea ce înseamnă că am, uh, ar fi foarte greu să argumentăm uh, descoperiri chiar ale noastre. E greu să le susținem ca să fie prioritare pe ordinea de zi. Dacă nu am avea cifrele, faptele, munca de cercetare realizată de Eurofound, nu ar fi posibil să aducem o argumentație destul de solidă pentru a ne atinge obiectivele. Uneori, solicităm Eurofound să ne transmită anumite cifre și fapte, însă, în general, majoritatea rapoartelor sunt rezultatul muncii unor cercetători calificați de la Eurofound, care știu că noi, în instituția noastră, vrem să știm mai multe despre toate aceste fapte. Și e important să uh, transmitem totul la nivel politic. Nu este o situație în care să arătăm cu degetul și să spunem tu trebuie să faci asta. Nu, în niciun caz. De aceea cred că există această relație foarte strânsă. Avem o relație foarte strânsă cu Eurofound. Eurofound este forul nostru științific și pot să spun că am trecut printr-o perioadă foarte complicată în uh, viața Uniunii Europene. Și ne-a ajutat foarte mult să primim toate rapoartele de la Eurofound. Și v-aș da un mic exemplu. Un raport uh, realizat de Eurofound acum vreo 2 ani în care se arătau diferențele dintre statele membre. E vorba de ce discutam și aici, astăzi, de azi dimineață. Era vorba de impactul dialogului social și de rezultatul concret al dialogului social. E vorba de uh, conectarea dintre părți. Statele membre care au acest sistem de dialog social fac față mai ușor crizei. Se descurcă mai bine în situații disperate. Știm că în multe state membre e greu să se respecte acest model, însă unele state membre au reușit și acelea stau mult mai bine decât statele membre care nu au uh, acest concept de parteneriat social și de convenții colective de muncă puternice. Acest raport e foarte util pentru noi. În discuțiile cu alte comisii, cu Comisia Econ, de exemplu, când discutăm de investiții, când discutăm despre ieșirea din criză, despre clădirea de uh, state membre puternice și uh, realizarea unei uniuni europene puternice. Acest raport arată cât de util este să se discute de la bază și să găsească baza o uh, ordine de zi. Pentru că de la vârf e mai greu să-ți dai seama pe ce trebuie pus accentul. Așadar, Eurofound creează legătura dintre cercetare și politică, respectând ambele domenii și, în același timp, prezentând comunicări care ne inspiră. Mulțumesc! Then I would uh, like to take a Aș dori să trecem acum la runda a doua și după aceea să mai avem timp și pentru întrebări din sală. Aș vrea să revin la Barbara și să vă pun o întrebare poate enervantă. Dacă vă uitați la acest studiu, care sunt principalele lecții de politică pe care le putem uh, desprinde de aici? Mai mulți colegi uh, au spus, că uh, cifrele sunt importante în ceea ce privește echilibrul viață privată, viață profesională. 81% dintre lucrători sunt satisfăcuți, 19% însă sunt nesatisfăcuți. Dumneavoastră sunteți o autoritate în domeniu și ce părere aveți, vă rog, să ne spuneți? Uh, thank you, Herman. Uh... Mulțumesc, Herman. Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să-i spui lui Marica, mi-a plăcut imens ce ne-ați spus, bineînțeles că Uh, spuneți că Eurofound este al nostru, ne dorim să fim uh, institutul sau centrul dumneavoastră de cercetare și să vă punem la dispoziție date cât mai fiabile pentru procesul legislativ și pentru deciziile dumneavoastră. Mulțumesc pentru că ați spus acest lucru. O să raportez și eu mai sus. Da, e și al nostru. Într-adevăr. Dar, în același timp, Sperăm să fim și centrul de cercetare al partenerilor sociali. Și să sprijinim, bineînțeles, și uh, Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social. Pentru a mă întoarce la întrebarea dumneavoastră legată de mesajele politicilor noastre. Eu aș dori să rămânem la un nivel uh, ridicat și aș dori să mă întorc la Uh, ceva ce spunea Anies în această dimineață, dimineață, chiar din capul locului a spus acest lucru și cred că e un aspect foarte important. Ne-am dori să rețineți uh, această precizare, respectiv că nu există niciun loc de muncă perfect și că fiecare loc de muncă e perfectibil. Cel puțin în una din cele șapte dimensiuni pe care noi le-am uh, identificat. Sper să nu vă plictisesc că am vorbit despre aceste profiluri uh, de calitate pentru locurile de muncă, dar uh, mm, poate nu e așa de greu de înțeles, poate că mă repet, dar aș dori să vă mai explic încă o dată la ce mă refeream. Haideți să luăm uh, exemplul posturilor de conducere. La prima vedere par în regulă. Albastru era o culoare potrivită, poate vă amintiți ca și drapelul european. Dar cu toate acestea, din, ce, din cei șapte indici, există două domenii în care nu stau foarte bine intensitatea muncii, pentru că volumul de muncă este foarte mare, muncă rapidă, trebuie să facă față la mai multe solicitări și calitatea muncii respectiv trebuie să presteze mm, ore lungi în afara, chiar acasă, în afara locului de muncă. Deci chiar aceste locuri de muncă pot fi îmbunătățite. Deci, un alt exemplu locuri de muncă care se, uh, sunt satisfăcătoare și aici 5 din 7 indici uh, sunt bune, dar aici uh, criticile ar fi o mai puțină discreție și uh, niveluri relativ reduse. Deci, pe ansamblu, satisfacție satisfăcătoare, dar totuși uh, care poate fi îmbunătățită. Sigur că dacă vrem să prioritizăm sau să ne axăm uh, doar pe o prioritate, v-aș recomanda să uh, acordați mai mare atenție profilului nostru, pentru că, bineînțeles că uh, dacă nu e niciun fel de uh, pată de albastru, e o problemă, peste tot este portocaliu, ceea ce înseamnă că e mult loc de mai bine, îmbunătățirile sunt necesare, sunt posibile, sau ar trebui să ne gândim la politici de pe piața muncii care să permită oamenilor să părăsească aceste locuri de proastă calitate. Uh, sigur că în acest profil s-ar putea să existe lucruri pozitive sau negative, pentru că în, tocmai aici există uh, un număr foarte mare de contracte temporare, ceea ce înseamnă că s-ar putea fi o, o, o trambulină, o plasă, o, o pistă de lansare spre un loc de calitate de, un loc de muncă de calitate, ceea ce nu înseamnă însă că este o tranziție care vine de la sine și încă o dată e nevoie de reglementare. Și un al doilea mesaj pe care aș dori să-l transmit e că dacă ne uităm la calitatea locurilor de muncă, în funcție de aceste șapte dimensiuni, pe baza celor șapte indici, ne dăm seama că avem foarte multe puncte de plecare dacă dorim să aducem îmbunătățiri. Ceea ce înseamnă că nu avem o soluție de tip uh, panaceu, nu avem o baghetă magică uh, cu care ating un loc de muncă și îl transform într un loc de muncă negativ într-unul pozitiv, dar totuși avem foarte multe prevederi în directivele cu privire la, loc, uh, um, uh la, la echilibrul între viața privată și uh, carieră, uh, um, îngrijire și așa mai departe. Și pe ansamblu putem spune că veștile sunt bune. Mulțumesc, Marita. Acum aș dori să îți dau și ție cuvântul. Barbara uh, vorbea despre locurile de muncă bine plătite, dacă nu mă înșel. 90% uh, dintre angajați spuneau că sunt uh, mulțumiți în, această, în acest segment, dacă facem comparația cu cei care au votat pentru Donald Trump sau pentru Brexit, nu fac parte din această categorie. Credeți că politicile actuale care vizează acest grup aceste locuri de muncă de proastă calitate, aceasta, aceasta ar trebui să fie, uh, aceasta ar trebui să, să fie publicul țintă, să zicem, al politicilor noastre. Aici ar trebui să aducem cele mai multe îmbunătățiri. Da, bineînțeles că trebuie să schimbăm lucrurile, să avem rezultate mult mai satisfăcătoare. În această dimineață am început reuniunea noastră așa uh, destul de într-un mod destul de depresiv. Spuneam că foarte mulți, există foarte multă frustrare, multă mânie, pentru că mulți oameni, mulți cetățeni au impresia, și asta pe mod, în mod îndreptățit, că nimănui nu îi pasă de viața lor, de viața lor personală, de viața lor uh, profesională că noi creăm condiții sau sisteme care încurajează învrăjbirea, de exemplu, și nu cooperarea uh, sau lupta în comun pentru a obține o schimbare pozitivă. Eu vorbesc întotdeauna despre dumpingul social și de faptul că avem nevoie de această directivă uh, privind detașarea lucrătorilor care să funcționeze cu adevărat, astfel încât să nu avem o concurență între statele membre și între cetățenii noștri, între lucrătorii noștri la nivelul Uniunii Europene. Un dumping social care permite salarii mici uh, și condiții de muncă proaste. Uh, în condiții de risc și așa mai departe. Deci, nu trebuie să ne luptăm între noi, ci cu alte părți din lume și putem face acest lucru doar dacă suntem extrem de performanți în ceea ce facem. Și nu vom fi performanți dacă avem această, acest război între simplificarea legislației în nordul Europei, de exemplu, uh, și uh, complexifierea ei într-o țară din sudul sau estul Europei. Cei care n-au părăsit sala, poate că vă amintiți că domnul Pirinski, din același grup uh, politică și mine, a spus că avem producem așa în serie absolvenți uh, cu studii superioare în uh, estul Europei, care după aceea sunt exportați Uh, în locuri în Europa unde pot uh, fi mai bine plătiți, unde pot beneficia de o viață mai bună și în același timp exportăm și mm, persoane care sunt gata să accepte orice loc de muncă uh, la orice salariu doar pentru a avea un loc de muncă. Și toți ei vin din estul Europei înspre vestul Europei. Dacă nu găsim o modalitate de a avea un echilibru, aceste conflicte vor duce la o uh, trampizare, să zicem, a situației în întreaga Europa. Nu suntem un uh, noi nu suntem feriți de ură și de conflicte între oameni. cred că nouă ne revine obligația de a vedea că uh, se, tot ce se întâmplă are consecințe. Să spunem că, da, într-adevăr, trebuie să-i ajutăm pe cei care au studii superioare să rămână acasă, să-și aducă contribuția la uh, viața economică a țării respective și să nu declanșăm uh, tendințe rasisme, rasiste și resentimente, de exemplu, uh, în alte părți ale Europei doar prin faptul că permitem lucrătorilor din uh, estul Europei uh, și care iau locurile de muncă ale autohtonilor doar pentru că acceptă salarii mult mai mici. E o tendință extrem de periculoasă. Deci eu sper să avem o uh, majoritate cât mai vastă la Parlamentul European, dar și la nivelul Consiliului, Uh, și să spunem că da, într-adevăr, trebuie să avem această directivă privind detașarea lucrătorilor, dar trebuie să ne asigurăm că uh, persoanele cu studii superioare, bine formate din uh, estul Europei, pentru că aceste țări plătesc pentru educația, pentru formarea acestor tineri și apoi ei pleacă. Deci trebuie să găsim un echilibru pentru că constatăm că în prezent există milioane de persoane în Europa care au impresia că au devenit uh, invizibile pentru decidenți. Și acest uh, conflict la nivel înalt poate avea consecințe nefaste. E o convingere politică a mea dar, în orice caz, uh, rezultatul uh, în alegerile americane a fost într-adevăr uh, nefas și în Europa ar putea fi chiar și mai rău. Deci, iată care sunt elementele care sunt pe ordinea de zi a comisiei noastre. Directiva privind detașarea lucrătorilor, apoi directiva privind Uh, salariile. Deci, uh, în uh, estul Europei, de exemplu, atunci când se pune problema aspectelor legate de protecția mediului, nu sunt luate în calcul pentru că Ehm, să zicem, contextul economic nu este atât de privilegiat precum în țările occidentale, deci trebuie să obținem un echilibru și dacă nu vom reuși să obținem acest echilibru, vom avea tot mai multe locuri de muncă eh, prost plătite și, în consecință, cetățeni eh, foarte eh, frustrați mulți dintre cei uh, frustrați au rămas chiar în afara pieței muncii, dar sunt persoane care chiar au un loc de muncă și care însă uh, sunt uh, frustrate. Mulțumim uh, foarte mult pentru aceste comentarii. Când vom avea dezbaterea cu întrebări și răspunsuri, sperăm să vom aborda, uh, să putem aborda din nou aceste subiecte. Aș dori să uh, îi dau uh, cuvântul vecinului meu, Tom, și dumneavoastră aveți un sistem performant uh, de măsurare a calității muncii. Ne puteți uh, explica cum funcționează? Mulțumesc! Într-adevăr, la Comisia de Ocupare avem o adevărată tradiție de măsurare a calității uh, muncii. Am început în 2001, de exemplu, când Comisia a propus acest concept și Comisia de Ocupare a Uh, creat acești uh, indicatori uh, care au fost adoptați de către Consiliul de Ministri. Eu cred că am fost poate primii, am fost adevărați pionieri. Prima, primul, prima instituție internațională, sigur că lucrurile s-au schimbat mult între timp și alte instituții la nivel internațional au s-au, uh, s-au remarcat în acest domeniu și ne bucurăm de acest lucru. În 2013-2014 ne-am uh, uh, pus la zi lista noastră de indici. Am folosit și contribuția Eurofound, acest studiu, deci forma anterioară, a cincea, și am valorificat și contribuția OCDE și acești indici care se bazează pe această anchetă fac parte din activitatea cadrul nostru analitic pe care îl folosim pentru a ne asigura că semestrul european e un proces bazat pe uh, fapte, pe cifre și uh, avem un monitor anual pe care uh, Consiliul EBSCO uh, l-a validat luna trecută și acum, cu noile date din uh, studiul al șaselea, ne vom uh, pune la zi și cifrele din acest cadru analitic și bineînțeles că uh, vor exista și concluzii uh, legate de acești indici. Așa cum am constatat uh, cu toții, în urma cifrelor și a datelor pe care ne-au fost prezentate astăzi pe baza acestui studiu, ne vom aprofunda și noi analiza, dar toate aceste date confirmă concluziile pe care le-am uh, tras uh, recent. Una dintre ele, în contextul pilonului social, am spus că propunerea Comisiei nu ține cont suficient de dimensiunea de gen și rezultatele studiului dumneavoastră, într-adevăr, reflectă acest lucru. E o uh, preocupare constantă pentru noi. Nu avem uh, această piață a muncii egală pe care ne-am dorit-o în Europa. O altă problemă o reprezintă tipurile diferite de locuri de muncă, de diversele tipuri de contracte, de asemenea și fluiditatea între ele care deci pentru cei care au participat la anchetă, mm, s-a dovedit că e foarte greu pentru ei să-și identifice statutul uh, persoană fizică autorizată, angajat și așa mai departe. Toate aceste tipuri noi de contracte, uh, beneficiile, dar și dezavantajele lor, creează această dezbatere. Din punctul nostru de vedere, nu putem eluda uh, pilonul social. Acesta ar trebui să fie un pilon progresist. Nu cred că ar trebui să rezolvăm doar problemele trecutului, ci să ținem cont și de provocările viitorului și uh, multe dintre ele au fost menționate astăzi. Uh, unele dintre ele reprezintă diversitatea relațiilor muncii. Un alt aspect care poate nu a fost uh, dezbătut suficient astăzi, este uh, partea de management, de deci ce fac companiile uh, în acest domeniu al bunăstării angajaților, care are un impact și asupra situației pieței muncii. E un aspect foarte important pentru decidenții politici, pentru că nu este foarte grav, greu să înțelegem ce poate face guvernul sau Comisia Europeană, de exemplu, pentru a îmbunătăți aceste practici de management la nivel de companie, de întreprindere. Deci să încurajăm companiile să uh, inoveze pe plan social și așa mai departe. Deci raportul confirmă provocările pe care noi le-am identificat. Cred că ar fi important să avem acces și la un sistem de comparație internațional, pentru că știm foarte multe despre calitatea muncii în Europa, dar nu putem situa Europa uh, în comparație cu alți actori, de exemplu la nivel mondial ceea ce s-ar putea să ne ducă să tragem concluzii greșite. Deci uh, sper să obținem un sistem de comparație. Deci să avem un astfel de studiu sau de anchetă uh, și în alte părți uh, din lume. Credeți că calitatea muncii poate influența modul în care se poate deveni un obiectiv pentru politici în Europa? Da, așa este. În toate documentele de politici calitatea muncii pe, picior de egalitate cu locuri de muncă mai numeroase și de mai, mai, mai bună calitate. Dacă vă uitați la, comi, documentul Comisiei publicat ieri, Sigur că va trebui să mai uh, citim, să mai analizăm aceste documente, dar se atrage atenția asupra calității muncii. Însă n-am avut niciodată un uh, obiectiv cantitativ, la fel ca și rata de ocupare de 75% care este vehiculată. Dar dacă ne uităm la raport și dacă ați ascultat prezentările de astăzi, ne dăm seama că nu există un indice sau o cifră care să uh, reflecte calitatea uh, muncii în Europa, care este diversă uh, prin natură. Deci cred că ar trebui să încercăm să avem un indice cantitativ care să se poată aplica tuturor categoriilor de populație de pe piața muncii. Există foarte multe tipuri de profiluri și, așa cum spunea și Barbara, aceste profiluri diferite necesită acțiuni diferite. Um, în funcție de uh, acești șapte indici. Deci nu știu dacă e bine neapărat să avem o cifră, dar faptul că nu avem un obiectiv uh, concret înseamnă că se acordă mai puțină atenție uh, acestui obiectiv. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului Scarpeta. Tom a vorbit și el despre aceste lucruri. Ne-ați putea prezenta puțin liniile directoare pe care le-ați pregătit pentru a monitoriza uh, calitatea muncii. Herman, I don't think I can uh, sort of meaningfully participate in the discussion about who owns... Mulțumesc foarte mult, Herman. N-aș vrea uh, să intru în discuția de cine, cine deține studiul privind condițiile de lucru, dar eu pot să spun că sunt un uh, bucuros uh, utilizator al acestui studiu. Uh, și privind înspre viitor, este foarte util acest studiu uh, și este, uh, vrem să vedem dacă putem să-l extindem și la alte țări. Să începem cu veștile bune. După cum uh, Emanuel știe foarte bine, statele G20 discută despre calitatea locurilor de muncă. În declarația din 2015, loc, uh, miniștrii de muncă au spus că calitatea uh, locului de muncă este esențială. Și pare destul de simplu, destul de clar. Uh, însă discuția um, la Eurofound, la Parlament, la Comisie și așa mai departe, durează de mai mult timp, însă uh, de cele mai multe ori discuția se ținea numai la nivelul uh, celor care se ocupă de piața muncii. Acum cred că calitatea unui loc de muncă a ajuns mai sus um, chiar la liderii, la șefii de stat și acest lucru mi se pare important. Dacă îmi permiteți o paranteză, aș vrea să mă refer la ce s-a spus mai devreme. Un, unul dintre motivele pentru care avem asta este nu neapărat pentru că avem o deteriorare a condițiilor de lucru, ci din cauza faptului că înainte exista o îngrijorare uh, mai degrabă față de acest uh, fenomen uh, pentru că el afecta um, um, păturile, categoriile de venit reduse, dar acum din ce în ce mai multe um, categorii uh, sunt afectate. Și problema este că din ce în ce mai multe categorii sunt afectate Uh, niveluri și de calificări și de remunerație uh, diferite. Și asta este îngrijorător și pentru lider, pentru că dacă lovești în clasa de mijloc, uh, lovești și electoratul de mijloc care de cele mai multe ori decide alegerile. Închid paranteza. Cred că acest pas înainte la G20 a fost tocmai din cauza și datorită faptului că se lucrează la acest uh, punct de, acest, de atât de mult uh, timp. Munca Eurofound, munca la ONU, dar și la OIM și la EMCO. Ce am făcut la OCD? Cred că este fundamental, pentru că așa lucrăm noi la OCD. Deci să avem indicatori comparabili în timp, de uh, în diferite țări, și care apoi să poată fi și legați de politici uh, și de instituții. Asta este filozofia noastră în dezvoltarea acestui cadru pentru calitatea locurilor de muncă. Mă bucur să spun că munca uh, și colaborarea strânsă pe care am avut-o cu colegii de la OIM își arată fructele. Am discutat și cu alți uh, uh, reprezentanți uh, din alte organizații și uh, activitatea noastră a fost adoptată la nivelul G20. De asemenea, s-au stabilit anumite principii de promovare a unei mai bune calități a muncii. Cred că trei sunt dimensiunile cele mai importante pe care le analizăm. Și anume, în primul rând, calitatea uh, venitului, remunerației. Nu ne uităm numai la nivelul unui salariu sau unui venit, ci și distribuția acestor venituri. Vedem, uh, ne uităm la securitatea pe piața muncii, deci riscul de a-și pierde locuri de muncă, dar și sprijinul uh, de venit pe care îl pot primi pe care îl poate îl primi o persoană care și-a pierdut locul de muncă. Și pe baza studiului uh, privind condițiile de lucru, ne uităm și la mediul uh, de lucru și la calitatea acestea. Încercăm să analizăm rezultate individuale și măsuri obiective, dacă, se, dacă este posibil. Deci, pentru calitatea uh, locurilor de muncă, dezvoltăm un concept. Vedem la cererile față de o persoană la un loc de muncă, dar și resursele care se pun la dispoziție. Dacă, ai, uh, dacă ți se cere mult, dar nu ți se dau resurse puține, uh, locul tău de muncă este considerat ca fiind de calitate redusă. Uh, cate, strategia noastră privind toate aceste elemente sunt, sunt incluse în strategia noastră privind locurile de muncă dar încercăm să vedem și ce fel de politici se pot adopta la nivelul statelor. Bun, deci analizăm veniturile, distribuția, securitatea pe piața muncii. Am făcut asta de foarte mult timp. Un element nou, o, dimen- o dimensiune nouă și cred că și cred cea mai importantă este calitatea uh, mediului de uh, lucru. Aș vrea să revin la ceea ce spunea și Tom nu este numai pentru că știm că calitatea mediului de lucru este esențială pentru calitatea vieții unei persoane, ci și pentru că uh, studiile arată că un bun mediu de lucru este bun pentru productivitate. Ne uităm la uh, practicile de lucru de înaltă performanță și la cum acestea creează condiții de, mai bune de lucru pentru lucrători, dar și uh, Um, aduc o creștere a productivității și deci o posibilitate de creștere pentru o companie. Deci analiza noastră merge dincolo de uh, munca individuală și de efectele uh, asupra persoanelor, ci și asupra uh, productivității. Ați vorbit despre orientări. Avem acest studiu, odată la 5 ani, care se aplică numai statelor europene am discutat despre posibilitatea de a extinde asta. OIME, fa- OIME face deja asta în colaborare cu Eurofound. Cred că avem nevoie și de un studiu cu frecvență mai mare. Încercăm uh, cu colegii de la Departamentul de Statistică să vedem dacă găsim un element uh, cheie în acest studiu Eurofound care să poată fi uh, adus în alte studii, astfel încât să avem informații de, de frecvență mai mare pentru a monitoriza piața. Asta este contribuția pe, la care lucrăm uh, cu sprijinul tuturor statelor OCDE, poate chiar mai multe țări, pentru că avem și state emergente care ne susțin. Am, suntem deja am ajuns deja la rezultate? Nu. Avem trei opțiuni. Întâi, un modul de um, sondaj uh, extins care să ne permite să calificăm mai bine calitatea locului de muncă. Un model ar fi mai puțin ambițios, condensat, dar care conține variabilele cheie pe care le folosim deja în, locul, în munca noastră și cel mai ambițios, dar poate cel mai ușor de, ușor de implementat pe termen scurt, ar fi un uh, modul uh, de bază care, de, de chestionar, de sondaj, care să conțină numai câteva elemente uh, cheie, dar care ar putea să uh, ne spună totuși câte ceva despre modul în care evoluează în timp condițiile pe piața muncii. Acum am adus în atenția liderilor calitatea locurilor de muncă, Uh, măsurăm și monitorizăm progresul, dar cred că avem nevoie de date în mod mai frecvent. Nu putem aștepta 5 uh, ani de fiecare dată înainte să vedem dacă lucrurile au evoluat în direcția dorită sau nu. Asta este contribuția noastră de la OCDE. It's very clear. Then I would like to move from OCDE to the... Mulțumesc, foarte clar. De la OCDE trecem la lumea întreagă, la OIM. Poate, Manuela, dacă ai putea să ne explici de ce condițiile de muncă sunt atât de importante pentru OIM. Am fost implicat, am fost uh, informați la un moment dat că informații și datele noastre sunt folosite și în state precum uh, Tanzania. Poate ne spuneți cum se uh, folosesc uh, în astfel de cazuri datele. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, înainte de a mă referi la un anumit subiect, aș vrea să adaug uh, ceva la cele spuse de Stefano. În ciuda erodării calității muncii peste tot în lume, acum că chestiunea calității locurilor de muncă apare nu numai în UE, ci și la G20 și la OIM, bineînțeles. Cred că nu trebuie să uităm că există Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care acordă foarte multă importanță nevoii de a îmbunătăți creșterea inclusivă prin muncă productivă și decentă. Încercăm acum să extindem domeniul de aplicare a studiului, de, a studiului privind condițiile de lucru la nivel european. Deci încerc, încercăm să extindem dincolo de Europa și există o uh, dorință uh, de a uh, egaliza lucrurile, recunoscând că calitatea unui loc de muncă este uh, foarte importantă și toate organizațiile noastre lucrează în acest sens. De asemenea, aș vrea să subliniez importanța de a produce date, ă, probe empirice referitor la faptul că o, um, un, un mediu de lucru mai bun duce la o productivitate crescută. Este ceva destul de clar, evident, însă este foarte important să putem să-l și dovedim. Și aș vrea să, fac, să mă refer și la eforturi pe care le facem la OIM pentru a documenta și pentru a evalua relația între îmbunătățirea uh, locurilor de muncă și productivitatea. Pentru că a existat o dezbatere foarte controversată despre dacă este nevoie de o îmbunătățire a productivității pentru a ne permite îmbunătățirea condițiilor de lucru sau dacă invers, conform celelalte școli de gândire, uh, investind prin condiții de lucru mai bune se, pot obține, se poate obține o, o îmbunătățire a productivității. Și, într-adevăr, am încercat să, să, să ne implicăm în acest efort de-a lungul lanțului uh, de producție în țări care sunt printre cei mai mari uh, producători uh, de vestimentație, de exemplu Statele Unite. OIME a lucrat cu această țară în ultimii 10 ani pentru a îmbunătăți conformitatea și astfel uh, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru. Iar probele sunt uh, incredibile. Există în mod clar o legătură între îmbunătățirea condițiilor de lucru și productivitatea. Acum, de ce este importantă calitatea muncii și uh, state ale căror uh, structura pieței muncii este caracterizată de un nivel ridicat de uh, ocupare informală. Ar putea să existe, deci, mai puțin interes de a um, face o analiză sofisticată a îmbunătățirii condițiilor de lucru. însă trebuie să vă spun că funcționează. Și funcționează mai bine în state cu uh, venituri medii. Deoarece aceste țări um, fac și comerț uh, cu restul lumii și în ultimii ani, înainte de criză, criza uh, materiilor prime, um, s-au văzut în aceste țări îmbunătățiri în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și s-a reușit reducerea inegalităților investind în instituții de piața muncii. A fost cazul Chinei, de exemplu, Braziliei, Argentinei, înainte de încetinirea creșterii economice, Deci, când situația economică se îmbunătățea, exista o dorință de a uh, consolida instituțiile de piața muncii, muncii pentru a reduce inegalitățile, dar și pentru a crea o cerere la nivel național, pentru a nu mai exista această dependență de exporturi pentru a asigura creșterea. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, experților noștri și să dau cuvântul uh, celor care au întrebări. Vă rog, um, acceptăm primele trei întrebări. Uh, mulțumesc. Lui Cleruj, uh, cercetător la CNRS, la Universitatea din Bordeaux. Ancheta Eurofound se inscrie într-un cadru juridic comunitar, de exemplu, Directiva 4 uh, din 1989, Directiva privind lupta împotriva discriminării, Acest studiu este un ajutor uh, pentru a ne arăta și cum sunt transpuse Uh, prevederile europene din punct de vedere al spiritului lor, al obiectivelor lor, al, al efectelor lor și din punctul de vedere al eficacității sau nu în, la nivel național. Avem uh, nevoie oare de noi texte? S-a pus întrebarea mai devreme. Nu neapărat, pentru că există texte interesante, pertinente, dar trebuie să fie aplicate în mod uh, corect. Avem uh, deja uh, foarte multă legislație interesantă. De altfel, uh, concluziile acestui studiu ne fac să respingem sau poate mm, să eliminăm bariere între actori și să schimbăm paradigma, să schimbăm paradigma, de exemplu să trecem de la reparare la prevenție, să îngrijim perso- sănătatea persoanelor, dar și munca în general și s-ar putea să fie posibil să avem în vedere și uh, crearea unei uh, legături între sănătatea locurilor locuri de muncă și aspectul economic. Putem avea în vedere oare o nouă definire a economiei, o nouă economie care să țină în cont, să țină cont de sănătatea la locuri de muncă, uh, deci să, uh, mai ales având în vedere această legătură între sănătate și productivitate. Asta ca, uh, și ca, având ca obiectiv schimbarea comportamentelor. Avem nevoie pentru asta de actorii de la toate nivelurile. Mai dorea cineva uh, să intervină? Uh, Chris de Meester, Federation of Employers in Belgium. Um... De la Federația uh, uh, Patronală din Belgia. Și o să fiu uh, direct, cum sunt de obicei. Concluzia mea este că nu ne putem aștepta la nimic util de la uh, nivelul strategiei politice. Am ascultat un raport în care oamenii își descriu uh, diferite dimensiuni, unele extrinsece, altele intrinsece, uh, muncii ce înseamnă sens, ce înseamnă uh, scopuri pentru fiecare și apoi se vorbește de reglementări. În raport se spune de o mie de ori că nu există o soluție unică. Totuși, asta se încearcă. Uh, dar eu, din, de la sfârșitul anilor 80, eh, lucrez în acest domeniu și aud oamenii vorbind despre indicatori comparabili. Și în domeniile unde ceea ce se măsoară este comparabil, tot nu avem indicatori comparabili. Deci cum să avem în domeniul acesta? Peste 20 de ani tot nu o să avem nimic dacă continuăm pe aceeași cale. Și nu știu dacă cunoașteți conceptul de burnout. E vorba de persoane care uh, nu mai pot lucra. Acest fenomen se observă în instituții în care oamenii se află într-o colivie de aur, cu salarii fantastice, fără provocări, dar fără sens și fără o muncă care să însemne ceva. Se întâmplă în instituții, inclusiv în instituțiile europene. Poate că n-ar fi rău să lucrăm la asta, să lucrați la asta și să veniți apoi din nou să ne mai vorbiți despre ce ați descoperit. Concluzia mea este să uh, lucrăm la locul de muncă cu lucrătorii, cu managerii de nivel mediu de, și de vârf, cu specialiști și să privim calitatea locurilor de muncă în viața reală, să ținem cont de situațiile reale și personale ale oamenilor și să găsim un echilibru între aspirațiile lor, capacitățile lor și situația lor uh, profesională și să le oferim posibilitățile să se dezvolte și mai mult. Asta e concluzia mea. Sunteți de acord? E o întrebare destul de provocatoare, dar o adresăm panelului și uh, aș vrea să mai luăm o întrebare înainte de a da răspunsurile. Mulțumesc, eu am o întrebare mai generală. Poate pentru domnul Scarpeta, dar și pentru ceilalți experți. Dar cred că domnul Scarpeta a spus, s-a referit la calitatea locurilor de muncă și ați vorbit și despre problema uh, locurilor de muncă interimare, care este foarte... Uh, uh, se face foarte mult simțită. Deci ce vreau să vă întreb este ce părere aveți despre perspectivele pentru acest tip de locuri de muncă intermediare? Uh, în contextul uh, economiei noilor tehnologii și în contextul digitalizării uh, multor părți ale pieței de muncă. Deci, uh, vă rog să răspundeți la aceste întrebări despre schimbarea de paradigmă. Mulțumesc, nu e ușor. primele două întrebări transmit același mesaj, că legislația și reglementările sunt nucleul uh, a ceea ce putem face când ne gândim la calitatea locului de muncă, sănătate și siguranță și așa mai departe. Reglementările există, dar trebuie actualizate și nu trebuie probabil să ne așteptăm la prea multe. Uh, însă ce trebuie să facem este să ne întrebăm care este cadrul de politici european în care lucrăm și cum poate Uniunea Europeană să facă față provocărilor și incertitudinilor, schimbărilor um, demografice, globalizarea și uh, uh, mediul politic și economic nesigur. Deci cum putem să rămânem competitivi și în același timp să ne uh, păstrăm modelul social? Și cred că este o discuție mai interesantă decât uh, cea despre reglementări și legislație, dar uh, spun asta din perspectiva unuia care are rolul de a prezida un comitet ce se ocupă de strategii politice. Și vorbim la Parlament, ca al cărui rol este tot acela de a face legislație. Poate că asta este legătura și ca să-i răspund lui Chris, Da, dacă nu te aștepți ca politicienii să rezolve problemele, înseamnă că partenerii sociali trebuie să o rezolve la locul de muncă. Uh, poate doamna Tomei dorește să răspundă la întrebări? Credeți că e necesară reglementarea? Sau e suficient ce se poate face la locul de muncă? Este clar că uh, răspunsurile bazate pe uh, legislație, pe reglementare în mod exclusiv ar fi insuficiente și revin și la ce spunea uh, Chris. Dar reglementarea este importantă pentru că furnizează claritate. Arată principiile călăuzitoare, criteriile de care trebuie să se țină cont pentru a se încuraja schimbările de comportament ca să se amelioreze condițiile de lucru. În repetate rânduri, ne confruntăm nu cu provocarea de a realiza o legislație nouă, ci cu aceea de a ne asigura că legislația este pusă în aplicare. Și deci trebuie să analizăm și ce mix de stimulente și sancțiuni este necesar ca să se uh, obțină conformitatea cu legea. Și exemplul pe care îl uh, dădeam mai devreme era despre ameliorarea conformității care a dus la ameliorarea condițiilor de lucru și a productivității și uh, totul ține de faptul că întreprinderile care uh, fac progrese în acest domeniu sunt stimulate pentru că beneficiază de acces suplimentar la anumite piețe. Însă, și subiectul acesta a fost uh, uh discutat azi dimineață de uh, Michel Servo. El spunea că, date fiind schimbările care se petrec legate de natura muncii, natura organizării muncii, se uh, merge dincolo de relația tradițională angajat-angajator și de aici apar și noi probleme, mai ales în ceea ce privește uh, protecția socială. Domnul Servo a întrebat dacă avem nevoie de reglementări diferite sau nu. Și cred că la această întrebare trebuie să răspundem. și atunci când vorbim de această economie bazată pe uh, contracte unice sau uh, economia la negru sau economia în care uh, angajatorii, angajații depind de un singur angajator și există lucrători falsi independenți pentru că de fapt se află în situație de dependență și nu sunt acoperiți de protecția necesară, pentru că relațiile de muncă nu sunt definite în mod destul de cuprinzător încât să acopere toate aceste schimbări uh, care afectează forța de muncă. Deci, pentru mine, reglementarea face parte din dezbatere. Stefano, ai avut o întrebare directă, dar poți comenta și pe alte teme, și anume dacă crezi că mai e necesară reglementarea. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să fim foarte atenți în evoluția conversației noastre, pentru că dorim să ameliorăm calitatea locurilor de muncă și soluția este prin reglementări. Poate că avem nevoie de reglementări mai adecvate, mai bune, mai la obiect. Și cred că ce se spunea este uh, că ar trebui să ținem cont de punerea în aplicare a reglementărilor existente. Și asta și facem noi. Noi la OCDE analizăm uh, rezultatele de pe piața de muncă pentru diferite grupuri de indivizi sau diferiți indivizi. Odată ce știm care sunt rezultatele pentru diferite grupuri, ne putem da seama dacă e nevoie de modificări de legislație și de ce fel de uh, politici este nevoie ca să se amelioreze aceste condiții. Uh, deci cred că trebuie să fim foarte precauți. În orice caz, vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție un subiect mult mai larg și anume dacă e cazul să ne schimbăm funcția obiectivă, adică productivitatea și eficiența trebuie să fie obiectivul nostru final și noi la OCDE uh, lucrăm uh, la, creș- la uh, tranziția către o creștere inclusivă. Și aici intră elementul de sănătate dar și de acces la educație și calitatea educației. Sunt multe dimensiuni cheie. Cred că încă nu am ajuns acolo, mai e mult, dar uh, aș vrea să vorbesc și despre G20. E a doua oară deja când la G20 se discută despre promovarea creșterii inclusive. Și în grupul nostru de lucru pe ocupare am uh, pregătit elemente pentru a ne îndrepta în această direcție. Și uh, în legătură cu ce spunea Chris, da, într-adevăr, multe trebuie să se facă la locul de muncă. Și deci dialogul dintre lucrător și uh, angajator este foarte important. Dialogul social e important, dar nu totdeauna e suficient. Când ne uităm la cadrul OCDE al calității muncii, vedem că există elemente de securitate și de insecuritate. Și deci e vorba de ce spuneam mai devreme, trebuie să putem anticipa eventualele schimbări structurale. Pentru că astfel putem să ajutăm lucrătorii, putem să ajutăm întreprinderile să anticipeze schimbările și să își sprijine lucrătorii ca să facă față acestor schimbări. Cred că este important și să analizăm politici care pot juca un rol important. Am făcut o revizuire și eram destul de sceptic, pentru că sunt uh, totuși exemple destule și deci e clar că politica poate avea un impact. Întrebarea mai largă, acum ce perspective sunt, aș vrea să spun că nu vorbim aici doar de munca independentă asociată cu economia gigurilor. E vorba de uh, angajați, de cei care au un contract de angajat. Și provocările care vizează pe ei sunt tot mai numeroase. Și uh, E important să-i putem ajuta pe cei a căror, al căror loc de muncă se poate schimba radical să dobândească competențele necesare ca să poată face, un alt, să poată face o altă muncă, dacă este cazul. Și deci, ca să mai scurtez un răspuns care ar putea fi foarte lung, trebuie să ne gândim bine la politica noastră pentru învățarea de-a lungul vieții. Cred că nu prea avem succes la acest capitol nici în Europa, nici în afara ei. Trebuie să reușim să formăm și să reformăm forța de muncă, pentru că economia evoluează și uh, e nevoie de uh, competențe tot mai adaptabile. Și sunt de acord cu Manuela, când ne uităm la economia gigurilor și la munca uh, independentă, Trebuie să vedem în primul rând dacă aceste tipuri de muncă, de contracte, sunt acoperite de sistemul actual de protecție socială. Răspunsul este nu chiar. Uh, și e foarte important să ne dăm seama că protecția socială trebuie să ofere o acoperire mai mare multor tipuri de lucrători cu multe tipuri de contracte. Și cred că este uh, iarăși uh, o mare agendă de progres aici. Trebuie să vedem ce există în diferitele state, să identificăm programele cele mai adecvate. Și după părerea mea, dar e doar o opinie personală, Trebuie să le dăm chiar lucrătorilor instrumentele necesare. Pentru că tot mai mulți vor avea mai mult de un singur loc de muncă, vor face două, trei uh, uh, lucruri deodată, două, trei meserii deodată, deci trebuie să le dăm posibilitatea să se formeze și să decidă de ce au nevoie. Cred că asta e marea noastră provocare pentru viitor. Mulțumesc și ultimul cuvânt, Marita. Barbara, te rog. Sunt de acord cu Chris. E vorba de lucruri ce se pot face la nivel de întreprindere. Multe din soluțiile cele mai bune se pot face la locul de muncă. Acolo se cunosc cel mai bine și punctele forte și punctele slabe. Și mi-e ușor să vă dau, să-ți dau dreptate, pentru că uh, în studiul nostru există probe în acest sens. Unele elemente nu sunt pozitive, peste o treime dintre lucrători lucrează în organizații unde implicarea este mică. Deci e, le e greu să-și organizeze chiar și propria lor muncă. Nu sunt implicați nici de cum în chestiuni de organizație, ce țin de organizație. Dar cei care lucrează în organizații cu un grad mare de implicare dau răspunsuri mai pozitive în ceea ce privește bunăstarea la locuri de muncă și apoi beneficiile Uh, se revarsă și asupra întreprinderilor. Și dacă ne uităm și la sondajul pe care l-am făcut în rândul întreprinderilor europene, vedem aceleași rezultate. Și aici e vorba de întreprinderi, de manageri și de reprezentanți sindicali de multe ori. Și e vorba de faptul că o participare mai mare dă mai multă satisfacție la locul de muncă, o mai mare bunăstare a lucrătorului și o mai bună performanță economică a întreprinderii. Deci, până la urmă, există probe. Întrebarea este dacă o treime din organizații sunt cu grad de implicare redusă, dacă într-o treime dintre locurile de muncă nu există niciun fel de formă de reprezentare a angajaților. E clar că de aici trebuie să pornim. De aici trebuie să pornească dialogul pentru a răspunde la toate aceste întrebări, pentru că E clar și e adevărat că acestea se rezolvă cel mai mult la nivelul întreprinderilor. Long time before me. Uh, vom, mi-aș dori să putem uh, discuta cu Cristobal o nouă reglementare uh, și o noi baze pentru dialogul social, dar uh, vor fi dezbateri pe care le vom avea cu belgienii mai târziu. Dacă mai dorește cineva să pună o întrebare, avem câteva minute, vă rog. Mulțumesc, Michael Freitag. Uh, nu, asociația noastră se ocupă de uh, situația ocupării în Europa. Eu uh, am o întrebare legată de faptul că piața muncii a devenit uh, tot mai diversă. S-a vorbit despre economia gigurilor. Nu prea vă înțeleg, spune președintele. Ați putea să vorbiți mai lent sau poate mai aproape la microfon? Uh, aș avea o întrebare legată de formele de angajare uh, obișnuite și uh, noi. Pe piața muncii observăm că există tot mai multe locuri de muncă, piața muncii este tot mai diversă, mai uh, eterogenă și nu cred că uh, ancheta Eurofound uh, este cu adevărat uh, fiabilă, pentru că dacă ne uităm la uh, instabilitatea este tot mai uh, prezentă. Uh, industria noastră uh, asociația noastră vine, vine cu soluții pentru ca locurile de muncă să fie mai durabile, de asemenea să acordăm mai multe drepturi lucrătorilor și nu uh, uh, angajatorilor. Și deci aș dori să întreb experții panelul și să vă rog să vă gândiți la sisteme de securitate mai uh, noi, inovatoare și v-aș invita și să ne gândim și la uh, baza noastră comună de standard, standarde sau de norme. Noi, Confederația noastră, am uh, publicat o carte albă disponibilă pe site-ul nostru cu privire la viitorul pieței muncii și vă invit să consultați această carte albă care tocmai a fost publicată. Încă o întrebare și după aceea răspunsurile, vă rog. Mulțumesc, eu sunt de la SGT. Întrebarea pe care ne punem cu toții legată de calitatea muncii din această dimineață încoace, tot, felul în care am abordat această temă nu este cea mai adecvată și ar trebui să ne gândim mai degrabă la organizarea muncii, care este aspectul cel mai important. Salariatul, lucrătorul intervine, el muncește și deci organizarea și controlul organizării muncii de către lucrători, de către uh, atelierul în care lucrează întreprindere și așa mai departe, cu organizațiile sindicale. Și mai există și un alt element, nu s-a vorbit uh, suficient uh, despre el, cred. Diferența tot mai mare între cei care au condiții de lucru foarte bune și cei care nu. Constatăm că piața muncii s-a pulberat pur și simplu. Există o propastie foarte mare între cei care trăiesc bine și cei care trăiesc prost, spune vorbitorul. Și întrebarea mea e legată de munca temporară, care cred că a fost portița pe care s-au, s-a strecurat precaritatea în viața noastră. Precaritatea extremă. Mă gândesc la lucrătorii detașați aici. Și mă surprinde faptul că în Uniunea Europeană avem o întreprindere care a fost care a fost, e vorba de o, o companie franceză din domeniul construcțiilor care uh, deține și un post de televiziune și a fost dată în judecată pentru uh, locuri de muncă precare. Pentru munca nedeclarată, pentru uh, uh, folosirea abuzivă a muncii temporare și așa mai departe. Nu putem să continuăm să spunem că un salariat uh, poate beneficia de toate drepturile și un altul care nu are nimic sau care va trebui să se mulțumească cu doar, doar cu ce îi se oferă. Cam asta este echilibru pe care trebuie să-l obținem. Trebuie să obținem un echilibru, să spunem, iată, avem reglementări și vă pot spune că de mai bine de 20 de ani uh, mă ocup de aceste subiecte și reglementarea nu e, problema nu e că micile întreprinderi nu aplică, ci că marile companii o controlează sau o adaptează în funcție de nevoile lor. Barbara, spre tine mă întorc. Nu știu dacă ai făcut un lapsus când ai spus uh, ceva uh, urât în legătură cu munca temporară. Spuneai că e vorba de muncă de proastă calitate. Uh, președintele nu vorbește la microfon, din păcate. Uh, da, eu cred că raportul uh, subliniază foarte clar acest lucru, că uh, statutul uh, sau statutul angajatului are un impact asupra calității muncii și a condițiilor de muncă. Deci avem pe de o parte lucrători independenți și pe de altă parte lucrătorii cu contracte pe durată nedeterminată au condiții diferite, de exemplu, uh, față de cei care sunt uh, autoangajați, deci care nu au întreprinderile fără angajați sau uh, persoanele fizice mm, angaja, um, autorizate sau angajați interimari. Uh, vă pot spune că în curând vom avea o analiză uh, tocmai pe această temă a legăturii între statutului uh, contractului și condițiile de lucru. Dar, într-adevăr, cred că trebuie să analizăm în profunzime, să vedem care sunt consecințele pentru condițiile de lucru ale tipurilor de muncă, să zicem, insolite, ale contractelor noi. Mulțumesc, Tom. Mulțumesc, sunt de acord că avem o, această dihotomie între locurile de muncă uh, standard și cele neobișnuite și așa cum s-a spus, uh, relațiile de pe piața muncii uh, sunt tot mai uh, diverse și uh, limitele, granițele sunt tot mai uh, confuze, mai vaci, deci sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea, trebuie să ne axăm pe oameni, pe situația oamenilor și nu pe tipul de contract, să vedem și ce se întâmplă în companii, în firme, în întreprinderi și să vedem care sunt practicile acolo. Pentru că, într-adevăr, există câteva locuri de muncă de calitate, dar pe de altă parte există și locuri de muncă detașate și cred că mulți dintre cei prezenți în sală, o parte sunt detașați la Eurofaun, poate chiar. Și nu cred că putem da uitării toate aceste nuanțe și să putem uh, să avem doar această categorie bazată pe contracte și cred că acest studiu e foarte bun pentru că își bazează analiza pe uh, impresiile pe care sau reacțiile pe care le au uh, lucrătorii în funcție de condiții de lucru și să nu mai avem aceste categorii clare pe care le-am folosit doar în urmă cu câțiva ani. Mulțumesc să vedem care este perspectiva la nivel global. Eu nu sunt de acord. În legătură cu lista de pertinență, aceste definiții binare, locuri de muncă standard și nestandard. Vorbim de locuri de muncă uh, sau de tipuri de angajare uh, insolite, neconvenționale, dar într-adevăr unele dintre ele se referă și la uh, situația de care vorbeați dumneavoastră, deci au apărut uh, foarte multe schimbări în legătură cu schimbările de, legate de producție și a dus, această schimbare a dus la foarte multe tipuri de noi contracte, dar în același timp să nu uităm că țările industrializate, inclusiv în uh, Europa, în medie, 70% din uh, mâna de lucru uh, deține contracte pe durată nedeterminată. Totuși, deci proporția aceasta este foarte mare deocamdată. Acum, uh, felul în care noile contracte sau noile forme de angajate devin atractive, sigur că această proporție, proporție trebuie studiată. Mai există un alt aspect pe care trebuie să le evidențiem, cred eu. Respectiv, că nu toate formele de uh, angajare neconvențională sunt uh, de proastă calitate sau uh, asociate cu venituri uh, scăzute. Motivul pentru care anumite contracte neconvenționale există dintotdeauna, mă gândesc la lucrătorii sezonieri sau temporari, motivul este întemeiat. Pentru că există cerere și ofertă pe piață Uh, de exemplu, trebuie să înlocuiești o persoană care merge în uh, concediu de maternitate și deci uh, angajezi pe cineva pe bază temporară. Dar, deci, de nu cred că trebuie să stigmatizăm aceste forme neconvenționale de muncă. Ele sunt necesare și dacă sunt bine folosite, ele trebuie salutate și, încă o dată, necesare. Dar problema cu care ne confruntăm este că adesea ele, aceste noi forme sunt folosite în mod abuziv pentru scopuri uh, altele decât uh, cele pentru care au fost concepute. Ne gândim, de exemplu, la companii în care 70% din mâna de lucru uh, face obiectul acestor contracte. Deci cât de durabilă poate să fie o astfel de întreprindere? Și apoi încă o observație, pentru că știu că sunt, lucrăm sub presiunea timpului. Știi, cred că e foarte important să vedem care sunt traiectoriile, în ce măsură intrarea pe piața muncii sau faptul că la un moment dat ă, te afli într-o formă ă, neconvențională de angajare, ă, îți periclitează cariera sau, din contră, îți oferă posibilitatea de a avea acces la un alt loc de muncă sau la un alt proiect profesional. Și acest lucru este foarte important, să vedem în ce măsură e vorba despre un punct de, cruci, de, de, de, crucial sau de cotitură în activitatea sa. Cu această ultimă întrebare și acest ultim răspuns. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților la, această, la acest panel. A sosit momentul să tragem concluziile și o invit pe Erica să ia cuvântul. dear all, uh, as the deputy director, you are permanently under pressure because you usually... Um, iată, cine prezidează are, are munca dificilă pentru că trebuie să uh, distribuie timpul și de intervenție. În orice caz, ne bucurăm foarte mult că acest subiect este pe agenda Comisiei uh, în, dezbat, în dezbaterile între partenerii sociali și la nivel global și suntem uh, flatați uh, și în același timp simțim că ni s-a lansat o provocare de a face acest studiu mai des. Îl publicăm o dată la 5 ani, dar suntem uh, o organizație mică și, practic, nu putem să promitem uh, foarte mult, dar uh, ce putem uh, promite este să încercăm să creăm o legătură cu OIM, cu OCD, dar și cu statele membre, cu um, oficiile de statistică și cu uh, cei care fac sondaje în statele membre, pentru că există foarte multe date care trebuie să fie exploatate și conectate mai bine. Există, deci, loc de mai bine. A fost, de asemenea, foarte clar azi că nu există tendințe clare în întreaga Europa, există convergențe și divergențe și în același timp uh, ne-ați uh, încurajat să analizăm mai îndeaproape date uh, care sună foarte bine. De exemplu, 85% dintre angajații din Europa sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de lor de muncă. Eu când am citit prima dată acest lucru mi-am spus nu se poate, pentru că știu Um, că în Germania cel puțin 20% dintre oameni au locuri de muncă uh, de slabă calitate. Deci vom analiza acest lucru și ce vom mai face va fi să analizăm inegalitățile pe care le descoperim mai în detaliu. Locurile de muncă sub presiune, de slabă calitate. De asemenea, trebuie să subliniem și îmbunătățiri. De exemplu, există o îmbunătățire în calitatea locurilor de muncă dacă analizăm toți indicii împreună. Este un mesaj pozitiv, dar de asemenea există și o, o, o subțiere a, a, a, um, a uh, clasei mijlocii. avem, vom avea câteva grupuri în care vom face o analiză specifică în următorii ani. În primul rând, în ceea ce privește chestiunea de gen, problema diversității de gen și uh, participarea în mod egal uh, la piața muncii între bărbați și femei. Vom încerca să ne concentrăm și asupra uh, nivelului statelor membre și probabil cu date din alte seturi vom încerca să analizăm și nivelul regional. Cred că Marita spunea că uh, heterogeneitatea este la nivel regional. Uh, Guy Ryder, director general al OIM, vorbea despre asta. Populismul în Europa și în Statele Unite este din cauza faptului că nu am reușit să venim cu rezultate. Deci există o problemă în a crea o legătură între flexicuritate și creștere economică. Și Michel Servos foarte bine a vorbit despre asta. Tocmai acest lucru este pe agenda noastră prin uh, pilonul social. Este uh, mai mult decât un exercițiu uh, retoric. Ne bucurăm că uh, Uh, deja putem uh, contribui cu date la acest pilon social. O perspectivă, pe scurt, a ceea ce vom face în 2017 și 2018 și îi invit mai ales pe cei din domeniul academic, Francis Green, Dominic, uh, Colette Fagan, colegii de la uh, Uh, OIM de la OCDE. Deci îi rugăm să participe um, la analiza datelor noastre, pentru că nu putem noi să analizăm uh, toate aceste date. Și ce mi se pare important de repetat este această um, unire a forțelor cu uh, OIM, dar și compararea cu date din China, America Latină și așa mai departe. De asemenea, vom merge în mai multe detalii în ceea ce privește lucrătorii de diferite vârste, vom analiza condițiile de lucru și implicarea angajaților și dezvoltarea cunoașterii și competențelor. Este foarte important să cunoaștem nivelul de companie și nivelul strategic de politici. Sunt doi piloni ai unei mai bune reglementări în viitor. De asemenea, sănătatea și bunăstarea la locuri de muncă strâns legate de uh, munca OCA. Uh, noi ne bazăm mai mult pe con condițiile de lucru, cei de la o o OSHA uh, mai mult pe sănătate uh, și siguranță la locul de muncă. Apoi, impactul, corelația cu condițiile de lucru și apoi în 2017 ce s-a menționat mai, de, mai devreme de colegul meu. Avem un cadru uh, conceptual, uh, abordarea pe baza uh, cursului între, între întregii vieți și apoi indicatori pe care să-i folosim pentru a măsura calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru. Și, și aici invităm uh, actorii din domeniul academic uh, să ne sprijine. Apoi, în 2018, vom analiza diferitele seturi de date. Știți că avem uh, studiul privind condițiile de lucru și studiul privind calitatea vieții. Acum facem munca de teren pentru cel de-al patrulea studiu privind calitatea vieții, care se concentrează asupra cetățenilor, pentru că cel referitor la calitatea muncii se, baza, se uh, referă la uh, lucrători. Și apoi vom analiza provocările pentru cei care lucrează și cei care nu lucrează, la fel pentru a contribui la agenda de politici europene și sperăm că putem uh, oferi mai multe informații în acest sens. De asemenea, vom uh, lucra într-o echipă și vom analiza rolul motivației pentru a-i menține pe lucrători pe postul lor pe baza studiului privind condițiile de lucru, dar și inclu- incluzând alte uh, seturi de date. Uh, avem nevoie de asemenea de mai multe uh, probe, date, pentru a ne asigura că uh, legiuitorii pot aplica rezultatele. datele sunt utile, dar trebuie să le pot și utiliza, iar cadrul nostru pare să fie adaptat pentru factorii de decizie. Nu în ultimul rând, s-a vorbit despre acest instrument de cartografiere a studiului. Toate datele din studiu sunt online pe site. Nu am reușit uh, să le avem aici la 9 dimineața. Uh, am fi vrut, însă nu am reușit. Acum însă este pe, pe internet. Acum puteți uh, Uh, folosi aceste date, uh, mai ales uh, think tank-urile, universitățile sunt rugate să, și invitate să folosească aceste date. Nu în ultimul rând, un mulțumesc din suflet Parlamentului European. Singurul lucru pe care l-aș dori pentru data viitoare este să avem puțină cafea pentru că echilibrul meu între viața profesională și cea privată a suferit Uh, puțin, dar și cred că n-am fost singura, dar uh, în orice caz vă mulțumesc, mulțumesc și colegilor uh, care au lucrat la condițiile de lucru și mulțumesc și echipei ce se ocupă de evenimente, inclusiv biroul nostru de la Bruxelles. Sper că nu am uitat pe nimeni. Și interpreților, spune doamna Metzger, îi mulțumim și noi încheiem la timp, iată. Have a nice evening and see you shortly again. O seară plăcută tuturor și ne vedem în curând. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. L-am uitat pe Matthew, um, caricaturistul nostru. Ați văzut că a desenat uh, toată ziua Um, urmărind lucrările noastre, aceste imagini vor fi puse pe site-ul nostru. Mulțumim, Matthew!